Herzlich willkommen zu unserer Bine ați venit la uh, continuarea reuniunii noastre de astăzi cu o audiere foarte importantă pe tema instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune în perioada anterioară. Raportor este domnul Pirinski, căruia uh, doresc să îi mulțumesc I-am uh, însărcinat, l-am însărcinat cu această misiune și el a invitat și experții că trebuie să le dăm imediat cuvântul pentru că altfel nu vom reuși să terminăm la timp. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit ca să ne uh, vorbiți despre tema instrumentelor financiare. Pentru noi e un subiect foarte important pentru că nu e foarte uh, transparent. Am avut azi dimineață o discuție cu Curtea de Conturi doar și am constatat că doar 48% din fonduri sunt cheltuite și că suma a crescut foarte lent în uh, perioada aceasta de programare. Ne întrebăm atunci, uh, uh, ținând cont și de raportul special al Curții de Conturi, de ce nimeni nu controlează aceste fonduri așa cum ar trebui? Este întrebarea pe care o adresăm și Comisiei Europene. De ce nu controlează nimeni fondurile cheltuite de BEI? Avem foarte multe întrebări legate de instrumentele financiare, de aceea sunt foarte recunoscătoare raportorului care se ocupă de acest subiect. Vreau să urez bun venit și unui grup de vizitatori din Bulgaria, de la universitatea de acolo. Ne bucurăm mult de prezența dumneavoastră, sperăm să fie util pentru dumneavoastră să urmăriți această reuniune. Și acum dăm cuvântul raportorului, vă rog. Mulțumesc domnule președinte. Госпожо председател. Mulțumesc. Господа, бих искал да се присъединя към... Mulțumesc. Stimați colegi, doamnă președinte, aș dori și eu să le mulțumesc autorilor acestui raport și tuturor celor care au fost invitați la această audiere foarte importantă. Alături de noi se află invitați din Bulgaria, care sunt foarte interesați de aspectele mai practice care țin de instrumentele financiare, pentru că în Bulgaria, la ora actuală, acest subiect este de mare interes. Se așteaptă ca aceste instrumente financiare să aibă o oarecare eficiență pentru a atinge obiectivele politice de coeziune și pentru a reduce diferențele între regiunile și statele membre ale Uniunii Europene. În perioada de programare vizată a crescut utilizarea acestor uh, instrumente în toate statele membre. Cu toate acestea, în același timp, utilizarea instrumentelor, de, instrumentelor financiare s-a confruntat cu anumite probleme și aceste lucruri au fost subliniate în uh, diverse rapoarte independente și din partea curții de conturi și din partea altor uh, organisme. Toate aceste provocări trebuie să ne servească ca să tragem lecții pentru următoarea perioadă de programare. Trebuie să folosim mai bine aceste instrumente financiare. De aceea, să întrebări câteva întrebări. În calitate de membru al Comisiei de Control Bugetar, mi-ar plăcea să primesc răspunsul la, la câteva întrebări. Care este situația după ce ne aflăm uh, la doi ani după începutul actualei perioade de mm, programare financiară? Cum se vor evita problemele din perioada anterioară? Evaluarea anticipată pentru utilizarea acestor instrumente, până în ce punct se îndeplinește această condiție? Cum întrevede Comisia și Banca Europeană de Investiții să ajute statele membre ca să ducă la bun sfârșit această evaluare a calității? plata treptată a acestor fonduri în funcție de realizarea obiectivelor este considerată o chestiune bună, o dezvoltare bună a situației. Totuși există foarte multe fonduri neutilizate în, fond, în instrumentele financiare, de aceea mă întreb ce se va întâmpla după 2015. Și mă întreb dacă reprezentanții Comisiei ar putea să ne explice de ce creșterea perioadei s-a realizat fără un schimb al regulamentului. Ce se întâmplă cu reinvestiția fondurilor? Care sunt normele pentru utilizarea instrumentelor și cum se aplică norma privind liberalizarea automată a instrumentelor? Comisia și BEI sunt gestionarea fondurilor de participare și care este experiența lor în colaborare cu diversele organe în așa fel încât să îmbunătățească situația din punct de vedere administrativ. La sfârșitul perioadei de programare care s-a încheiat în 2014, S-au constatat anumite anomalii. Autorii rapoartelor comisiei exprimau anumite îngrijorări cu privire la forma de gestiune a acestor organisme și acest lucru a reieșit și în documentul de comisie. Mă întreb ce face comisia ca să ajute statele membre să înțeleagă în mod armonizat cum se utilizează aceste instrumente financiare. Eu sper că cu ajutorul celor care vor participa la această audiere vom putea rezolva aceste probleme, am putea găsi un răspuns la aceste întrebări, în așa fel încât să avem o bază de lucru, în așa fel încât și în această comisie și pentru toată lumea care dorește să folosească instrumentele financiare să poată lucra eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iată deja o cam întreagă de uh, întrebări și acum uh, domnul Nisler este la rând. Îmi amintesc că acum șapte-opt ani am discutat uh, despre instrumentele financiare, deci cred că ne cunoaștem destul de bine, nu ne mai prezentăm. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Uh, Astăzi, pe scurt, aș dori să vă fac o prezentare a ceea ce am învățat din perioada de programare anterioară și ce soluții am găsit pentru perioada în care ne aflăm la ora actuală, 2014-2020. Cu toate acestea, înainte să încep cu slide-urile mele, aș dori să spun câteva lucruri despre acest studiu care a fost uh, comandat de către Comisia de Control Bugetar un studiu făcut de European Policy Center și de Universitatea din Strathclyde. Apreciez acest studiu, mai ales deoarece prezintă o perspectivă foarte realistă asupra subiectului. Este de asemenea un bun ghid pentru a vedea cum putem dezvolta mai bine utilizarea instrumentelor financiare. Deci noi împărtășim punctul de vedere cu privire la foarte multe dintre rezultatele acestui subiect, mai ales pe o chestiune, și anume că nu e neapărat vorba de a găsi sistemul perfect care poate să îi satisfacă pe toți actorii relevanți din domeniu vis-a-vis -vis de instrumentele financiare. E vorba mai degrabă să găsim compromisuri viabile care le permit tuturor partenerilor mai ales celor din sectorul public, precum și actorilor de pe piață, să folosească aceste instrumente spre câștigul beneficiarilor finali. Deci sunt într totul de acord cu această, cu această concluzie. Aș dori să încep spunând câteva lucruri despre instrumentul financiar și despre, despre instrumentele financiare și despre poziția lor în politica de coeziune. Aici ne aflăm în contextul gestiunii partajate. Acest lucru înseamnă că Comisia prezintă un cadru director, iar statele membre sunt cele care pun în aplicare programele și proiectele. Instrumentele financiare nu sunt un obiectiv în sine. Ele sunt mai degrabă un instru- o metodă de obținere a obiectivelor. Credem că dacă putem utiliza corect instrumentele financiare, atunci vom avea impactul cel mai bun posibil asupra investițiilor. Pentru că astfel se permite reînnoirea fondurilor și efectul de levier de strângere de noi fonduri de-a lungul perioadei vizate. Totuși, când ne referim la instrumente financiare, trebuie să nu uităm un lucru instrumentele, interesele, de fapt, nu sunt întotdeauna perfect aliniate unele cu altele. Pe de-o parte, avem instituțiile publice. Acestea sunt însărcinate cu obligația de a pune în aplicare politicile noastre și apoi băncile trebuie să furnizeze aceste fonduri prin intermediul unor actori privați în trecut, cel puțin, nu exista suficientă cunoaștere între cele două părți. Cele două nu știau ce nevoi și ce caracteristici au. În regulamentul pentru 2007-2013 am dorit să promovăm în mod activ utilizarea instrumentelor financiare. Acestea au crescut ca număr, sferă de aplicare și volum. După cum am aflat însă în decursul perioadei 2007-2013, cadrul de reglementare nu a fost adecvat, nu a fost adecvat în ceea ce privește conceptele elementare care se află la baza instrumentelor financiare, nici în ceea ce privește cerințele de monitorizare și nici în ceea ce privește cerințele de gestiune și de control. Vă întrebați probabil de ce am uh, mers totuși înainte cu instrumentele financiare la momentul respectiv. Având în vedere că în regulament se afla un set redus de reguli. Țin minte că la momentul respectiv, momentul care s-a decis pentru 2007-2013, tendința generală era aceea de a reglementa chestiuni complexe cu texte legislative europene mai uh, slabe, pentru că percepția generală era că se aplică regulile naționale atunci când nu există reguli europene. Și aceasta a fost neînțelegerea principală care ne-a făcut să ne dăm seama că, de fapt, sistemul nu funcționează. Anumite experiențe au fost bune în cadrul perioadei respective de programare, dar altele nu au fost bune. Deci am ajuns la o situație în care trebuia să reparăm anumite probleme odată ce a început perioada de programare. Am făcut acest lucru prin uh, servicii de consultanță, în așa fel încât să fie mai clar care este problema ca să se clarifice regulile. În plus, un alt factor a mai intervenit în perioada 2007-2013. Și anume criza. Multe dintre evaluările făcute la începutul perioadei de programare s-au dovedit a fi expirate după o perioadă relativ scurtă de timp. De aceea a trebuit să ne adaptăm. De multe ori a trebuit să ajustăm evaluările și o parte din supraalocările realizate către instrumentele financiare se pot explica și prin faptul că am avut o prognoză optimistă asupra pieței. Nu ne-am bazat atunci pe prognoza unei crize. Aceasta este una dintre lecțiunile, lecțiile pe care le-am învățat pentru viitor. Nu putem să ne bazăm pe reguli care se dovedesc a fi foarte severe și nu ne permit să ne adaptăm, să ne schimbăm odată cu schimbarea circumstanțelor de pe piață. Ce s-a schimbat acum pentru perioada 2014-2020. Am învățat foarte multe lucruri din experiența noastră anterioară și am transpus aceste, aceste învățăminte în regulamentul nou. Avem un cadru legal clar și cuprinzător cu reguli care gestionează punerea în aplicare a instrumentelor financiare în această perioadă de programare. Ele vizează toate fondurile structurale și toate obiectivele tematice. Multe dintre informațiile pe care le-am furnizat în al doilea pas din perioada anterioară au devenit prevederi legale pentru perioada actuală. Sunt și câteva elemente de noutate. Acestea sunt uh, pietre de temelie în noul regulament. S-a dovedit că există câteva probleme esențiale. În primul rând, este nevoie de o evaluare ex ante cât mai bună. Aceasta a devenit obligatorie. La ora actuală, în urma dezbaterilor cu statele membre la Consiliu, am constatat că această practică a evaluărilor extant obligatorii este considerată bună de către statele membre și vom dezvolta această practică pe viitor. Apoi, etapizarea plăților. În trecut am avut probleme cu supraalocarea unor volume mult prea mari de fonduri acestea după aceea nu ajungeau la beneficiarii finali la în ritmul uh, corect. Însă acum avem un set de reguli care spun că fondurile sunt uh, recapitalizate în momentul în care se ajunge la, anui, la o anumită etapă din proiect. Apoi, costurile și taxele de gestiune sunt orientate în mod explicit către rezultate. Iar apoi în ceea ce privește raportarea, aceasta a devenit o responsabilitate foarte clară în regulament. Deci pe viitor nu vom avea deficiențe de acest gen. Nu va mai depinde de bunăvoința statelor membre să ne prezinte toate datele de care avem nevoie ca să facem rapoartele pentru perioada 2014-2020. Totuși, am încercat să aplicăm și celelalte lecții pe care le-am învățat. Creșterea flexibilității, un număr mai mare de metode de punere în aplicare. Ce putem face ca să ne adaptăm la piață? Și am investit masiv în creșterea capacităților. Raportul sublinează acest lucru și el. Am început să punem la punct modele pentru instrumente standard. Dorim mai ales să ajutăm autoritățile de gestiune care nu au experiență în acest domeniu încă. Am pus la punct uh, și inițiativa IMM. Acest, aceasta este destul de complexă per total. Totuși am lucrat la modele și astfel statele membre au uh, viața mai ușoară în ceea ce privește punerea în aplicare. Am lucrat și cu grupul BEI pentru asistență tehnică. Avem inițiativa Fi Compas instrumentul FICOMPAS, care reprezintă un instrument de asistență tehnică pentru parteneri în acest domeniu. Bineînțeles, și comisia a fost disponibilă întotdeauna pentru informații în momentul în care statele membre cereau informații și clarificări pentru noua perioadă ne aflăm într-o poziție mult mai bună, s-au întâmplat, s-au întâmplat foarte multe lucruri de la perioada anterioară, statele membre au învățat și ele, iar noi suntem activi, încercăm să le ajutăm, să le asistăm dacă au nevoie, dacă ne cer acest lucru, mai ales în ceea ce privește creșterea capacităților de partea statelor membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Trecem mai departe la următorul vorbitor de la Curtea de Conturi, domnul Tanghi, șeful de echipă la raportul special privind instrumentele uh, financiare. Aveți cuvântul. Thank you. Um... Mulțumesc. Thank you. Our uh, recent special report, uh, five. Vorbim despre raportul uh, instrumente financiare în uh, zonele rurale. Ne concentrăm pe performanța acestor instrumente. E vorba deci de domeniul dezvoltării rurale există o diferență de scară în folosirea instrumentelor financiare uh, între dezvoltarea rurală și coeziune. Numărul de instrumente financiare în uh, zona uh, rurală este limitat. 40 în domeniul rural, în toate statele membre, în comparație cu 900 în domeniul coeziunii. Sumele cheltuite prin uh, instrumentele financiare în uh, zona rurală sunt mult mai mici decât cele în coeziune. 40 de miliarde în coeziune și câteva miliarde doar în domeniul uh, rural. Însă, se pot trage câteva învățăminte utile în acest sens, deoarece în perioada financiară 2007-2013 regulile erau asemănătoare în cele două domenii. Pentru următoarea perioadă de programare, dezvoltarea rurală va face parte din fondurile ESI. În ce privește microfinanțarea, rapoartele recente eh, arată că există evoluții similare în cazul celor două tipuri eh, de fonduri. Dezvoltare rurală, respectiv coeziune. Obiectivele raportului erau acelea de a găsi răspuns pentru principalele întrebări pe care ni le-am pus. Dacă instrumentele financiare au fost stabilite și capitalizate așa cum se cuvine în perioada 2007-2013, dacă ele au performat cum trebuie în aceeași perioadă și dacă pe perioada 2014-2020 e nevoie de îmbunătățiri. Iată cum uh, îmi voi uh, um, structura prezentarea mea. Cât privește prima întrebare, ce privește stabilirea și capitalizarea în uh, perioada de programare 2007-2013, primul răspuns ar fi că nu a fost satisfăcătoare această situație. În primul rând pentru că n-a existat un cadru juridic special cu instrumente financiare pentru dezvoltarea rurală și evaluări ale deficiențelor nu au fost la dispoziția statelor membre auditate nu s-au putut uh, stabili exact nevoile pentru instrumente financiare în domeniul agricol sau rural. În perioada actuală de finanțare s-au îmbunătățit lucrurile pentru că evaluările exante sunt obligatorii față de perioada precedentă. Și uh, Anchetele au arătat că nu exista, de fapt, o cerere față aceste instrumente financiare în perioada respectivă și foarte puțini bani au fost astfel uh, plătite prin instrumente financiare în domeniul rural, foarte puțin în comparație cu granturile. Și asta ciuda faptului că instrumentele financiare sunt destul de avantajoase pentru statele membre. De ce? Deoarece Suma totală estimată poate fi direct plătită de la fond, ceea ce este, deci, în anti, uh, cu anticipație, ceea ce este foarte bine pentru statul membru. Și uh, poate fi imediat uh, trecută la capitolul cheltuieli, chiar dacă nu s-au efectuat plăți încă Și mai este vorba și de chestiunea garanțiilor care acoperă aceste fonduri. Iar uh, regulile N plus 1, N plus 2, plus 3 uh, sunt astfel uh, contracarate. Aceste deficiențe au dus la o supracapitalizare semnificativă a acestor instrumente financiare, mai cu seama a fondurilor de garanție. 421 de milioane de euro au fost plătite ca și capital la fondurile de garanție până la sfârșitul anului 2013 și toate garanțiile emise, cam 250 de milioane de euro, ar fi putut uh, să fie acoperite cu numai 50 de milioane de euro. Deci a existat o supracapitalizare masivă a acestor fonduri de garanții cu cel puțin 370 de milioane. Cu alte cuvinte, vorba de sume care au fost înghețate și nu au participat la implementarea politicilor UE. Cum au mers aceste instrumente financiare? Au adusele rezultate mai bune, mai proaste decât tra- granturile tradiționale. Există două efecte principale pe care se aducă instrumentele financiare, efectul turnant, revolving, adică fondurile se așteaptă să reutilizeze alocarea inițială a banilor care au fost folosite pentru a le pune pe picioare și apoi să stimuleze deplinirea unor obiective de politici prin uh, atragerea de noi fonduri și capital, adică efectul de pârghie, leverage. S-au investit 700 de milioane de euro în uh, instrumente de financiare, la fondul de instrumente financiare, dar de fapt, doar 45% din această sumă a fost garantată sau plătită utilizatorilor finali. Astfel, pentru fondurile garantate, efectele turnante, revolving, sunt absolut insuficiente. 0,53. Iar efectul multiplicator țintit uh, uh, era, de fapt, de între 2 și 12,5 ori și pentru uh, fondurile de împrumut acest efect este deosebit de mic, 0,25. Iar statele membre nu au făcut mai lucru pentru a atinge efectul de pârghie. Italia și Grecia sunt singurele state membre unde au fost concepute fondurile pentru a avea într-adevăr efect multiplicator și de mm, pârghie nu au mers deci foarte bine aceste fonduri, aceste instrumente financiare, pentru că nu au uh, adus efectele scontate în niciun stat membru. Să nu mai vorbim despre întârzierile în implementare, pentru că deseori ele nici măcar nu au fost stabilite sau inițiate la momentul oportun. Ideea este să se meargă dincolo de capitalul inițial prin efectul uh, Uh, de pârghie pentru a aduce noi și noi fonduri, însă încă o dată, în statele membre nu au fost obținute aceste uh, efecte de multiplicare sau de pârghie, iar cadrul legal, juridic, nu a adus suficiente clarificări în legătură cu uh, beneficiile aduse de aceste instrumente financiare. Statele membre, pe de altă parte, nu au prezentat date care să convingă cum că aceste efecte pot fi atinse. S-au stabilit aceste instrumente financiare în domeniul uh, rural pur și simplu pentru a cheltui banii care erau existenți și nu pentru a aduce noi uh, sume și fonduri. Curtea de conturi a văzut în vizitele sale că uh, Uh, foarte puțini uh, solicitanți de fonduri au putut efectiv să le obțină astfel. Ce se va întâmpla cu cadrul 2014-2020? Uh, este acesta promițător în ce privește îmbunătățirile necesare? Anumite îmbunătățiri au putut fi constatate, de pildă, evaluările exante care sunt obligatorii pentru toate instrumentele. Apoi, plățile decalate legate de performanța reală a fondurilor și un mai mare sprijin acordat de comisie Comisia a avut niște re, uh, inițiative recente pentru o folosire mai bună a fondurilor, ceea ce este foarte bine, însă, conform curții, mai persistă anumite obstacole. Riscul acestei supracapitalizări, deși el este mai limitat având în vedere noile prevederi, raportul are și niște date în acest sens condițiile de performanță, efectul de pârghie, efectul multiplicator nu sunt suficient de bine introduse în condiții, dar pentru uh, un bu buget performant ar trebui să uh, aceste criterii sunt absolut esențiale. Bineînțeles că aceste conexiuni pot fi făcute nu imediat, dar trebuie gândite pe termen mediu. Curtea a conchis că instrumentele financiare în domeniul, în domeniul dezvoltării rurale nu au fost foarte de succes, însă perioada actuală poate să fie promițătoare și poate să ne aducă rezultate cu impact. Care sunt recomandările curții, așadar, față de Comisie și de statele membre? să fie mai bine stimulate statele membre pentru a veni cu instrumente financiare în domeniul dezvoltării rurale și să stimuleze cererea din partea fermierilor și altor beneficiari, de pildă punând deoparte uh, un buget special dedicat acestor uh, instrumente financiare din bugetul total și să le să devină astfel mai atractive decât uh, granturile. Și apoi o eficiență sporită a instrumentelor financiare prin stabilirea unor standarde și ținte clare legate de efectele de pârghie și de multiplicare scontate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, doamna Gresla. Doamna președinte a trebuit să părăsească sala un pic și eu voi prelua președinția în timpul acestei scurte absențe. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și de la Curtea de Conturi avem următoarea Mă scuzați, spune domnul Von, domnul Tanghi numai ce a vorbit, într-adevăr, putem să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Prima întrebare din partea domnului Chetovski. <clears throat> Děkuji, pane předsedající, za, za udělení slova. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că instrumentele financiare în general sunt uh, instrumente foarte bune și reprezintă o completare foarte bună pentru granturi și alte tipuri de financiare și de finanțare și există beneficii substanțiale ale acestora pentru că ele se centrează pe proiecte de mare calitate și se asigură astfel o mare plus valoare într-un uh, ciclu uh, de viață mai lung, mai ales uh, datorită efectului de continuitate inclus în aceste instrumente. Aș dori să se amelioreze un lucru în general la instrumentele financiare. Este vorba de conștientizarea faptului că acestea pot fi folosite în statele membre mai noi eu sunt din Republica Cehă, de fapt nici nu mai suntem un stat membru atât de nou, dar cred că la noi în țară publicul în general nu cunoaște aceste instrumente financiare și cred că de aceea în multe regiuni din Republica Cehă nu s-a cerut, de fapt, finanțare prin intermediul instrumentelor financiare, pentru că nu se știa că acestea sunt disponibile. Foarte adesea aud în Republica Cehă că în regiuni consilierii locali și întreprinderile locale nu știu cum să uh, depună o cerere de finanțare prin aceste instrumente și sunt uh, alungați de regulile foarte complicate, sunt descurajați. Uh, am citit și recomandarea Comitetului Regiunilor care sugerează crearea unei platforme la care să participe reprezentanții ai Comisiei, ai BEI, a întreprinderilor și a regiunilor. Cred că este o recomandare foarte bună pentru că este limpede că avem nevoie de aceste instrumente și trebuie să le putem um, folosi în funcție de nevoile reale din regiuni, ca să nu mai uh, pierdem bani uh, în proiecte care nu sunt bine țintite. De asemenea, Cred că trebuie să încercăm să găsim un echilibru între finanțarea publică și cea privată, fără să perturbăm structura piețelor. În mod ideal, instrumentele financiare ar trebui să atragă și finanțare privată și astfel proiectele ar fi mai durabile, ceea ce e lucrul cel mai important din tot ce v-am să vă spun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Propun să dăm acum cuvântul domnului Pirinski, domnul raportor. Sure. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să um, continu um, ce s-a spus în aceste două declarații foarte uh, informative, revenind la câteva din întrebările pe care am încercat să le formulez în prezentarea mea inițială. Și aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, aș întreba care este situația, de fapt, la doi ani de la începutul actualei uh, perioade de programare, în ceea ce privește încheierea de acorduri de finanțare între autoritățile de gestiune și uh, gestionarea instrumentelor finanț- financiare și în ce măsură s-a făcut realmente o implementare a instrumentelor uh, financiare. Pentru domnul Tanghi de la Curtea de Conturi am următoarea întrebare experiențele de auditare ale BEI și ale Fondului European de Investiții, în, când acestea au fost gestionare de um, uh, fonduri specifice, cum au fost? Ne temem că există o divergență între datele furnizate de statele membre și datele pe care le are la dispoziție Comisia în legătură cu instrumentele financiare. Aceasta este o constatare pe care cred că o împărtășesc și autorii raportului și uh, se pune practic întrebarea dacă uh, au fost înregistrate astfel de diferențe și dacă da, în ce măsură au fost apoi uh, abordate. Și aș dori să revin la ideea um, inițială emisă și de domnul Nisler, uh, legată de această nevoie de a avea un schimb viabil între obiectivele publice și criteriile de piață, pentru că există clar aici o provocare de a găsi echilibrul cel mai bun și nu știu dacă uh, se ține cont de uh, ideea de a uh, dezvolta capacitatea administrativă și uh, dacă reușim realmente prin orientările noastre să atingem acest obiectiv. Pentru că este, cred, o provocare și pentru statele membre și pentru Comisie. L-aș ruga pe domnul Nisler să ne dea mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că ar fi bine să dăm cuvântul experților după toate întrebări, întrebările și dăm acum cuvântul domnului Etheridge. Mulțumesc. Am ascultat uh, cu mare interes uh, ce s-a spus despre instrumentele financiare, mai ales în uh, domeniul dezvoltării rurale. Din 421 de milioane de euro alocate în 2000, între 2007 și 2013, cred că doar 15 milioane au fost folosite și restul înghețate. Ați putea să-mi explicați de ce, de ce nu s-au investit restul banilor pentru că a fost o perioadă în care, uh, pe plan financiar, situația a fost și mai dificilă decât este acum, deci aș vrea să înțeleg mai multe. De asemenea, ați vorbit despre efectul de pârghie sau efectul de continuitate și uh, știu că se aștepta ca acesta să fie uh, mai mare decât a fost, de două ori mai mare decât a fost. Aș vrea să înțeleg cum a fost posibil acest lucru. Apoi, cred că ați spus că lipsa unei monitorizări adecvate a fost o parte din problemă. Iar uh, ameliorările sunt subliniate de comisie, dar există încă riscul de supracapitalizare. Uh, vă gândiți la o introducere treptată a plăților? Mie mi se pare că au existat stimulente pentru o mai bună utilizare, dar mi se pare cumva că um, nu facem ce trebuie. Uh, că um, acțiunile noastre nu au consecințe. Se poate să facem lucrurile mai bine. Vă rog să mă liniștiți, să-mi garantați că aceste fonduri vor fi folosite. Mulțumesc. Mulțumesc. Și doamna Gresle avea o întrebare, dar a trebuit iarăși să iasă din sală pentru o convorbire telefonică aș dori să-i rog acum pe colegii de la Curtea de Conturi și de la Digi Regio să răspundă la cele trei întrebări uh, exprimate de colegi. Cine vrea să înceapă? Domnul Nisler? Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori să răspund în primul rând la întrebarea referitoare la date, pentru că cred că este un punct care a apărut în uh, mai multe întrebări. Cred că știți că ce primim noi uh, sunt uh, ultimele evoluții legate de implementare. Acestea vi le trimitem și dumneavoastră și acestea reflectă situația din 31 decembrie 2014. Acestea sunt, state din partea state, sunt date din partea statelor membre și cred că cunoașteți obligația de raportare uh, care a fost introdusă în uh, timpul regulamentului. Noi nu primim date în legătură cu toate aspectele implementării. Ce primim aici este, din câte știm noi, uh, uh, sunt date care au fost examinate și noi credem că ar trebui să fie date fiabile, să prezinte o imagine la acel moment. Domnule Pirinski, ați spus că considerați că încă există restanțe importante în ceea ce privește plățile efective pentru beneficiarii finali, ceea ce este adevărat. Acum ne aflăm la un nivel de 61% în domeniul IMM-urilor, 33% în domeniul rural și 37% în domeniul eficienței energetice. Dar ce am observat și acest lucru se constată și dacă facem o comparație cu raportul anterior, este că tendința nu e liniară, ci este exponențială. Ceea ce înseamnă că ne putem aștepta ca în, în faza finală a implementării, creșterile de la un an la altul să se facă simțite și astfel să se absoarbă majoritatea fondurilor. Acest lucru are legătură și cu faptul că începem să ieșim din criză încetul cu încetul și acest factor uh, afectează mai ales uh, IMM-urile și se face simțit mai puțin în domeniul urban. În ceea ce privește efectele de aici, cred că ar trebui să știți că mai multe fonduri au avut rezultate foarte bune și că e posibil să se mai facă plăți în aceste fonduri în cursul anilor 2013 și 2014. Așadar, e vorba de o uh, măsurare a uh, situației. Dacă am compara aceste măsurători cu obiectivele noastre inițiale, am, ne afla, ne-am aflat la un nivel mai ridicat, în mod clar. și uh, aș dori uh, acum să mă refer și la cele mai deficiente puncte, și anume dezvoltarea urbană, unde am început cu întârziere și unde impactul crizei a fost uh, important. Avem la dispoziție informații clare pe care colegii de la BEI le pot, cred eu, dezvolta informații care arată că um, o mare parte din uh, aceste fonduri care sunt gestionate în mare parte de BEI vor fi implementate. Deci, credem că imaginea globală nu este atât de pesimistă cum s-ar putea crede urmărind anumite cifre din raport. Dar dacă vă interesează subiectul, cred că colegii mei vă pot da mai multe detalii. Și mai avem un alt factor care uh, intervine aici. Dacă ne uităm la aceste date, care arată că data finală de eligibilitate este sfârșitul lui 2014. Uh, trebuie să știți că am interpretat acest lucru ca fiind uh, punctul de încheiere, deci cumva mai rămâne o marșă de timp ca să se uh, rezolve și aceste lucruri. Ne-ați întrebat și cum stăm în noua perioadă. După cum știți, în noua perioadă, programarea se face pas cu pas, se decid niște programe operaționale și apoi se analizează posibilitatea de a se îndeplini anumite acțiuni prin instrumentele financiare. Și noi dorim ca statele membre să cunoască aceste opțiuni și vă vom prezenta o primă imagine a situației complete în uh, raportul următor, la articolul 16, care se referă la obligația Comisiei de a uh, culege aceste date din procesul de programare. Și astfel veți avea o imagine de ansamblu a situației actuale. După cum știți, după ce se va face evaluarea ex ante, aceasta ar trebui să vă prezinte orientările principale de acțiune, nevoile uh, respective, posibilitățile de implementare a fondurilor și, de asemenea, calendarul potențial. Ați vorbit și despre uh, schimbul între uh, nevoile diferiților parteneri din proces și mă bucur că ați menționat acest lucru pentru că aici trebuie să ne implicăm într-un proces de învățare în care fiecare participant să aibă așteptări rezonabile. Cred că știți uh, că este posibil dacă solicitați raportare în exces, se va întâmpla ca actorii privați să nu mai dorească să participe și să nu mai reușim să um, facem investițiile prin aceste instrumente. Deci, ca exemplu, aceasta este una dintre problemele la care trebuie să fim foarte prudenți Și de asemenea aici trebuie să implicăm și uh, serviciul nostru de consiliere făcut împreună cu grupul BEI ca să reușim să comunicăm cu intermediarii ca să explicăm ce nevoie avem din partea publicului și să uh, răspundem la preocupările tuturor. Domnule Jdehovski, V-ați referit la uh, conștientizare. Într-adevăr, este important ca de la bun început să se ofere orientări și consiliere. Uh, busola financiară este disponibilă pentru toate statele și încercăm de asemenea să oferim și soluții personalizate. Se organizează seminare în toate statele, puteți și eu vă și invit să intrați pe pagina de internet și să vedeți uh, uh, în ce situație ne aflăm în uh, diferitele state. Oh, iată ce coincidență, astăzi avem chiar un seminar la Praga. Domnule Esridge, ați pus o întrebare legată de date. Sper că mm, v-am uh, răspuns. Am încercat să explic uh, perspectiva generală asupra datelor. În ceea ce privește efectul de pârghie, vă rog să fiți conștienți de faptul că um, acest subiect apare adesea și într-o discuție a noastră cu curtea. La ora actuală nu există factor minim de efect de pârghie sau cerințe minime. Nu avem așa ceva în regulament. După părerea noastră, nu ar fi o soluție corectă pentru că circumstanțele sunt foarte diferite între diferitele state membre și uneori chiar în cadrul acelui stat membru. Așadar, e clar că aici trebuie să aplicăm um, o soluție care să țină cont de circumstanțe și de strategia uh, uh, urmată strategia de investiție, pentru că sunt strategii care pun accentul pe riscuri sau uh, alte ori pe ideea de a se recâștiga banii ca să fie disponibili în alte cercuri de investiții. Așadar, dacă analizați datele pe care le avem la dispoziție și îmi pare rău să vă spun, statele membre nu sunt obligate să uh, raporteze date cu privire la efectul de pârghie, deci avem informații limitate la ora actuală. Și așa se și reflectă situația uh, din diferitele state membre și se vede ce este posibil și ce nu. Mulțumesc, domnule Nisler, pentru aceste informații complete. Uh, reprezentanții curții am să răspund la uh, întrebări în ordine. Prima întrebare s-a referit la situația actuală a programării 2014-2020. Imaginile pe care le avem noi uh, cu privire la instrumentele financiare în programele de dezvoltare rurală uh, sunt următoarele. Avem șapte programe de dezvoltare rurală în cinci state membre care folosesc 429 de milioane de euro. Uh, sub formă de instrumente financiare. E o foarte, foarte apropiat acest nivel de nivelul 2007-2013, deci nu am avut mari modificări de, uh, între cele două perioade de programare, de uh, sume alocate prin instrumente financiare. Ați pus o întrebare legată de auditul BEI. În cadrul acestui audit nu, nu am auditat uh, BEI, pentru că um, Auditul se uh, concentrează pe perioada 2007-2013 și în acea perioadă nu exista un model clar gestionat de BEI, deci nu am auditat. cu suma aceea de 50 de milioane a fost că 50 de milioane ar fi ajuns ca să se acopere nevoile la sfârșitul lui 2013, ținându-se cont de efectul de multiplicare al instrumentelor financiare. Practic, obiectivele de efect de pârghie erau uh, între 2 și 12, și uh, global efectul de multiplicare este mai mic decât 1, deci este de 0,53%, deci înseamnă mai puțin decât banii investiți uh, din instrumentele financiare. Deci s-au investit mai mulți bani, s-au plătit mai mulți bani decât s-au investit. Uh, voiam doar să clarific acest lucru. Și de ce? Pentru că capitalul a fost supraestimat inițial ceea ce uh, are legătură cu faptul că, mai ales în domeniul dezvoltării rurale, studiile de piață, studiile privind uh, cerințele preliminare nu au uh, fost făcute în statele membre. Deci autoritățile de gestiune nu cunoșteau deloc bine cererea reală de instrumente uh, financiare în domeniul dezvoltării rurale. Deci o supraestimare a capitalului care a făcut ca instrumentele financiare să nu își joace rolul ca efect de pârghie. Asta ca să vă răspund la întrebare. În ceea ce privește uh, plățile făcute treptat, în raport nu se spune că această prevedere de phase-in payments va rezolva problema capitalizării excesive, ci că va limita această problemă. Practic, uh, această limitare la 25% a primei tranșe de plăți din fond va limita efectele de supracapitalizare. Astfel nu se elimină problema în raport, uh, s-au inclus mai multe cifre care arată că dacă luăm trei cazuri, uh, Bulgaria, Italia, regiunea Puglia și Sicilia, și aplicăm această nouă prevedere de 25% de capital investit în fond, tot avem o supracapitalizare. Mai redusă, dar uh, existentă. Cred că acestea erau răspunsurile pe care vi le datoram. Yeah, okay. Can I thank uh, both colleagues for their contribution? Le mulțumesc ambilor oratori pentru răspunsuri. Cred că acestea am, putut în, am putea închide această secțiune și trecem la următoarea secțiune care are titlul destul de atrăgător, evaluarea deficiențelor de la evaluarea deficiențelor la evaluările obligatorii exante, protecția gestiunii financiare viabile. Alături de noi se află domnul Lee și doamna Iopis de la BEI. Da, astăzi am dorit să vă prezentăm experiența BEI cu evaluarea ex-ante. BEI a sprijinit autoritățile de gestiune în 23 de state membre și regiuni încă din perioada de programare anterioară. În cazul acestui sprijin, BEI a organizat 18 evaluări. Uh, Jessica în 23 de regiuni și state europene. La momentul respectiv, studiile Jessica erau uh, plătite de către comisie și au fost revizuite nu doar de către BEI, ci și de către DG Regio. Studiile de valoare Jessica s-au concentrat pe identificarea decalajelor de piață și pe analiza instrumentelor de inginerie financiară. S-au analizat cadrele reglementare relevante la nivel regional și național. Aceste studii au fost în mare parte studii de fezabilitate care au analizat cererea și oferta de finanțare, mai ales în domeniul dezvoltării urbane și er- eficienței energetice. Am încercat să identificăm și proiecte care ar fi generat venituri În cadrul acestor studii s-au identificat mai multe elemente. care ar fi putut să ne ajute să rezolvăm problemele decalajelor de piață și deficiențelor. După cum am spus și anterior, aceste studii, studii de fezabilitate au fost realizate într-o manieră voluntară pentru perioada de programarea anterioară, însă autoritățile de gestiune care au organizat aceste anchete au avut foarte mult de câștigat de pe urma acestei experiențe. Valorile exante pentru instrumentele financiare sunt o cerere nouă pentru această nouă perioadă de programare. Autoritățile de gestiune trebuie să organizeze o evaluare exante înainte să atribuie resurse oricărui instrument financiar. Articolul 37.2 din regulamentul comun spune exact cum ar trebui să se desfășoare o astfel de valoare ex-ante. Deci aceste elemente foarte clare nu erau uh, prezente în perioada de programare anterioară și autoritățile de gestiune sunt bucuroase cu această claritate. Avem trei obiective pentru evaluarea ex-ante. În primul rând, evaluarea bazei logice pentru un instrument financiar care poate să lupte împotriva eșecurilor de piață și să asigure că un instrument financiar poate să contribuie la, la atingerea obiectivelor ESIF. Apoi, un al doilea obiectiv al exante este să se evite suprapunerile și lipsurile de coerență între instrumentele puse în aplicare la diversele niveluri. Și, în al treilea rând, identificarea mărimii și naturii decalajului de piață pentru a se dimensiona mai bine instrumentul financiar care se va oferi. Aceste analize exante calculează finanțările oferite, propune, propune de asemenea strategii adecvate de finanțare, identifică resurse adiționale care pot fi atribuite și de asemenea încearcă să cuantifice plusvaloarea. Pe lângă toate aceste analize, valoarea exante analizează și lecțiile învățate în perioada anterioară, care pot fi aplicate în perioada actuală, în așa fel încât să evităm greșelile din trecut. Evaluarea exante trebuie să fie înaintată Comitetului de Monitorizare a Programului pentru Evaluare și timp în decurs de trei luni trebuie trase concluziile. Având în vedere experiența BEI cu punerea în aplicare a instrumentelor financiare, am primit mai multe cereri ca să sprijinim autoritățile publice în eforturile lor de a realiza evaluarea ex ante. Am primit cerin, cereri de la autorități de la nivel local, regional și național. Nu doar din uh, Uniunea Europeană, ci din partea statelor uh, candidate care doresc să se alinieze deja de pe acum cu regulamentele Uniunii Europene. Facem acest lucru pe baza unui contract între BEI și autoritatea de gestiune relevantă din statul respectiv. Ce am învățat noi de la BEI? În perioada anterioară, instrumentele financiare s-au concentrat în principal pe dezvoltare urbană și pe eficiență energetică la Jessica și pe altceva la Jeremy. Și pe EFSI la Jeremy. Acum ne putem concentra și pe alte obiective tematice, însă s-a înregistrat un interes foarte mare în domeniul agriculturii, de exemplu. E nevoie să relaționăm cu actorii relevanți, nu doar din domeniul public, ci și din domeniul privat. E nevoie de un uh, timp realist, deci de un calendar realist. Domnul Nisla a menționat cât de important uh, este, cât de importantă este evaluarea ex-ante ca să punem la punct o strategie și un plan de afaceri. Deci, autoritatea de gestiune trebuie să facă un efort real ca să aloce resursele necesare și timpul necesar ca să se realizeze o evaluare ex-ante bună. De asemenea, trebuie gestionate și așteptările. Autorități de gestiune diferite ar putea să contribuie la același instrument financiar – și de aceea trebuie să ținem seama și de astfel de situații. Trebuie să echilibrăm, echilibrăm costurile cu beneficiile. Evaluarea ex nu va furniza toate răspunsurile în avans, ci ar trebui să fie o bază foarte solidă pentru a justifica utilizarea unui instrument financiar. Trebuie să se identifice și uh, scheletul proiectului. Uneori nu este ușor să identificăm un proiect matur într-o fază atât de timpurie, dar este extrem de important să hotărâm uh, care va fi instrumentul utilizat. Este important de asemenea să evaluăm și cererea pentru venituri, pentru proiectele care generează venit. Care este plus valoarea unei evaluări exante, în opinia noastră? Noi credem că printr-o evaluare exante, autoritățile de gestiune sunt convinse de meritele implementării instrumentelor financiare și financiare și care sunt pașii practici pentru a face acest lucru. Evaluările ex-ante ajută autoritățile de gestiune să ia decizii informate când proiectează și pun în aplicare instrumente financiare, în așa fel încât să fie utilizate corect resursele ESIF. Deci, iată, într-adevăr, autoritățile um, de gestiune vor putea lua decizii corecte pe baza exanteurilor. Ele furnizează autorităților de gestiune un, o imagine ansamblu asupra pieței și astfel ele pot uh, lua decizii mai bune și își pot utiliza resursele mai bine. Astfel, autoritățile de gestiune pot utiliza instrumentele, de financi, de finan, instrumentele financiare pentru a multiplica investițiile. E nevoie de îmbunătățire în acest domeniu ca să crească calitatea instrumentelor financiare utilizate. Este important ca autoritățile de gestiune să mențină uh, responsabilitatea totală pentru aceste procese și să fie la baza evaluărilor, de, evaluare exante, în așa fel încât să se asigure că sunt aliniate. Și de asemenea, evaluările exante furnizează și o metodă de trasabilitate pentru audit. Vă mulțumesc, doamna Iopis. Am înțeles că ați uh, ținut toată prezentarea din partea BEI și atunci putem trece la următoarea prezentare. Eficiență, eficiența instrumentelor financiare în Regatul Unit, o prezentare făcută de domnul Reed de la Departamentul Comunităților și Guvernului Local. Domnul Reed, aveți cuvântul și înainte să începeți, am citit prezentarea dumneavoastră pe scurt și mă mulțumește faptul că ați menționat țara Galilor de mai multe ori. De multe ori țara Galilor este un exemplu pozitiv. Ok, thank you. Mulțumesc. Instrumentele financiare au jucat un rol uh, deosebit uh, în programul uh, Dezvoltare Rurală 2007-2013 în tot Regatul Unit și am încercat să ne bazăm pe experiențele precedente pentru a implementa aceste instrumente uh, și avem experiență din anii 90 încoace. Iar principalii actori au permis înțelegerea principalelor provocări de pe piață ne-am dat seama, printre altele, că fondurile trebuie să fie suficient de mare pentru a avea suficiente finanțe, pentru a nu dilua interesele investitorilor. Contractele managerilor de fond trebuie să fie foarte clar și cu rezultate scontate, iar de asemenea trebuie să se mizeze pe fonduri inovative pentru a atrage capital privat. De asemenea, flexibilitate pentru a răspunde la schimbarea de circumstanțe Managerii de fond trebuie să fie monitorizați uh, cu atenție ca și performanță pentru a avea rezultatele scontate și toate aceste rezultate și experiențe le-am preluat din perioada 2007-2013 către noua perioadă, de pildă, uh, um, tipul de finanțare, un fond al fondurilor care a fost stabilită. Ne-a permis să ajungem la o masă critică deosebit de importantă pentru folosirea bună a instrumentelor financiare, ne-au permis de asemenea absorbirea uh, riscului care a fost integrată în portofoliu și, de asemenea, dacă IMM-urile aveau probleme cu integrarea pe piață sau piața nu răspundea, se puteau remedia aceste uh, probleme. De asemenea, uh, s-a rezolvat și problema uh, datoriei pentru anumite comunități locale. În aceste domenii, fondurile s-au dovedit a fi de succes, mă refer la fondurile Jeremy s-a putut implementa mai repede și mai eficient. Evaluările făcute la fondurile Jeremy ne-au permis să, să aducem, să avem mai multe idei despre cum am putea să investim mai bine în diverse proiecte eh, interesante. fondul actual, succesul său, depinde de modul în care se supraveghează implementarea pentru fiecare fond, iar guvernul trebuie să poată să facă față acestei situații complexe. Fondul de, managerul de fond trebuie să supravegheze evoluția capitalului și să supravegheze de asemenea performanța fondului și să stabilească relații cu investitorii cheie. Această structură guvernamentală conține un comitet, un board, care uh, include mai multe autorități uh, um, publice, dintre care bănci și așa mai departe. Se stabilește astfel o strategie detaliată de investiție. Acestea au fost stabilite prin cadrul unor parteneriate limitate, iar fondurile, managerii de fonduri trebuiau să aducă anumite fonduri pe bază anuală. Iar Curtea de Conturi a identificat modul în care lipsa performanței poate să fie sancționată în cadrul acestor fonduri care țin de dezvoltarea rurală. Cât privește instrumentele financiare, rezultatele lor pe perioada de programare, s-a schimbat uh, contextul operațional în care acestea acționează. Criza financiară, recesiune a redus creditarea de la bănci și investitorii privați au devenit mai prudenți de asemenea, s-au evidențiat probleme de finanțare din partea firmelor private, care au vrut mai mult să supraviețuiască decât să investească pe viitor. Fondul Jeremy ne-a permis să răspundem în mod flexibil acestor provocări, să avem suficiente fonduri uh, care să răspundă pieței, să fie performante și, deci, să răspundă evoluțiilor de pe piață. De asemenea, managerii de fonduri ar trebui să fie atrași și trebuie să fie atrași și trebuie să fie performanți. Aceasta este absolut esențial. Performanța trebuie să fie bine definită, performanța managerilor, ca uh, ei să facă uh, tot ce trebuie. Și bineînțeles, e vorba aici de fonduri foarte complexe, cu subfonduri iar uh, managerul uh, respectiv uh, colectează o serie de date foarte importante în ceea ce privește numărul de solicitanți, volumul de bani solicitați, efectul multiplicator vizat și așa mai departe. Există prevederi foarte specifice legate de obiectivele vizate. Este vorba de asemenea de date foarte detaliate legate de fluxul de eh, monetar și așa mai departe, eh, cum ar fi eh, performanța masei salariale, volumul acesteia și așa mai departe. Evaluarea fondurilor Jeremy și Jessica a arătat că este important să se dezvolte o identitate de brand importantă în acest sens mai ales pentru a atrage comunitatea uh, privată a investitorilor, mai ales în anumite regiuni unde ne dorim uh, un progres cât mai rapid posibil. În ce privește ce s-a întâmplat în Regatul Unic, aceste fonduri, Jeremy și Jessica, sunt un exemplu de fonduri uh, mature astăzi, pentru că ne-am, s-au inspirat din procesele anterioare. Uh, ale uh, instrumentelor financiare și am reușit astfel să ajungem la obiective cum ar fi sporirea volumului de afaceri și stabilizarea economiei în aceste regiuni. A existat, bineînțeles, și un factor atractiv pentru că cofinanțarea BEI a putut să permite intrarea pe piață a anumitor actori și să aducă efectul multiplicator atât de necesar și aceste principale învățăminte pe care le-am tras le uh, vom integra, sperăm, și în perioada actuală de programare 2014-2020. Mulțumesc foarte mult uh, domnilor Lopez de la BEI și domnului Reid de la Guvernul Britanic. Acum putem să inițiem o nouă rundă de întrebări și răspunsuri. Doamna Greslă, ați ratat ultima sesiune, așa că aveți dreptul acum. Da, mulțumesc. Îmi pare rău că am ratat uh, o parte a uh, discuției, aflându-mă chiar în fața ușii, dar uh, aveam altceva de lucru. Voiam să vă spun că mi se pare important să introducem în discuție perspectiva controlului bugetar, care lipsește. Domnule Reid, ce părere aveți concret de uh, gestiunea acestor instrumente, pentru că până acum nu am aflat concret de la comisie uh, cum au fost repartizate fondurile în fondurile structurale, în fondurile agricole. Ar putea să ne spună Curtea de Conturi mai multe. Și uh, m-ar interesa încă un lucru care mă preocupă foarte mult. Pentru noi ar fi foarte important să știm ce au realizat realmente aceste fonduri, ce s-a realizat datorită acestor fonduri în gestiunea financiară, ce proiecte ați finanțat exact. Noi am dorit să aflăm uh, concret pe puncte toate aceste informații. Vă v-aș ruga să ne spuneți ce puteți și pentru reprezentanții BEI, uh, de asemenea vreau să vă spun că, din păcate, suntem destul de dezamăgiți de bei, ne lipsesc informațiile concrete, ceea ce mă îngrijorează din ce în ce mai mult, pentru că um, există o obligație de responsabilitate și uh, știm pur și simplu prea puțin. Ne puteți spune mai multe? Mulțumesc. Thanks, Mrs. Gressler. Next, Mr. Mulțumesc, doamna Gressler. Urmează domnul Cristi și apoi domnul Etheridge. Mulțumesc foarte mult, doamnă președ... domnule președinte. O întrebare scurtă pentru doamna Lopis. Însă a spus că a existat un interes uh, foarte puternic din partea uh, sectorului agricol pentru aceste instrumente și parcă nu se potrivește informația asta cu ceea ce ne-a spus Curtea de Conturi, în care ne declara că nu prea a fost un mare interes uh, pentru instrumente financiare în domeniul dezvoltării rurale. Este cumva o discrepanță Există într-adevăr o diferență între interesul arătat și implementarea efectivă? Ce credeți? Domnule Etreci, mulțumesc foarte mult. Domnule Reid, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, extrem de interesantă. Ați vorbit despre instrumentele financiare în Regatul Unit, instrumente ale UE, ce s-a întâmplat în trecut, cum au fost ele absorbite. Pentru ca fondurile să fie absorbite, e nevoie de structuri și de coeziune și în Regatul Unit, bineînțeles că avem diferite straturi de autorități care sunt implicate în funcție de regiuni. După părerea dumneavoastră, aceste genuri de autorități sunt ele suficient de bune, de capabile să preia mai multe fonduri, să le absorbă, să sprijine această evoluție? Și câte dintre proiectele efectiv finanțate chiar își ating țintele pe care le tot discutăm aici. Aș vrea să știu ce credeți. Dragi colegi, am putea acum să dea cuvântul uh, doamnei Iopi și domnului uh, Peit pentru răspunsuri. Mulțumesc! În ce privește întrebarea legată de această discrepanță între rezultatele Uh, analizei uh, curții și ceea ce noi am identificat, practic noi ne-am interesat mai mult de ce se va întâmpla în viitor, în perioada de programare iar, uh, bineînțeles, Curtea de Conturi evaluează efectiv cererea care a fost registrată. Deci nu cred că există o discrepanță. Eu cred că interesul este în creștere și asta arată și reflectează și ceea ce Comisia face și intenționează să face să facă pentru a uh, prezenta mai bine și a promova mai bine aceste instrumente financiare în domeniul rural? Domnul Criski, înseamnă că uh, Nu, mă scuzați, n-am înțeles întrebare. Vrei să spuneți că au fost interesați să știe cum merg instrumentele și când au văzut cât de complicat este, au renunțat? Nu, exercițiul continuă, nu am terminat această evaluare și nu știm încă, ne aflăm în, într-o etapă de evaluare ex ante nu știm exact uh, ce se va implementa cu aceste instrumente până la urmă. Domnule Reid, vă rog. Câteva aspecte. În primul ceea ce privește efectul uh, multiplicator, am avut acest fond Jeremy în Regatul Unit. De fapt, patru astfel de fonduri Jeremy le-am avut și am avut și o serie de subfonduri care s-a ocupat de o serie întreagă de finanțări, de la finanțări um, incipiente până la alt gen de finanțări, inclusiv ale datoriei. Și, de fapt, uh, de fiecare dată am avut cofinanțare de la BEI într-un fel sau altul și, în acest context, nu trebuie să uităm nici uh, evoluția pieței. Actualmente este foarte greu să obții inițial niște bani, dar prin cofinanțare se poate activa această tendință. Deci, într-adevăr, cofinanțarea B e importantă pentru că apoi să ai efectul multiplicator, dar bineînțeles că tot portofoliul este vizat de aceste evoluții și totul a depins și de fiecare proiect în parte care a fost finanțat. În ceea ce privește uh, gestiunea financiară din perspectiva autorităților de management financiar care s-au ocupat de fonduri. Ne-am bazat pe raporturile lor de consultanță pe care ni le-au oferit și am văzut la fața locului ce se întâmplă, iar în acest comitet consultativ, managerii de fond au venit și au prezentat uh, situația fiecare în parte. Iar la sfârșitul programului putem spune că, putem spune că am avut succes, s-a înregistrat succes într-un context deosebit de complicat al crizei financiare și este foarte clar că foarte multe fonduri ar trebui să se, se orienteze către multe alte surse de finanțare și să moduleze aceste lucruri în funcție de uh, evoluția pieței care până la urmă s-a îmbunătățit. Este clar că e foarte clar că în Regatul Unit fond, creditele clasice de la bănci s-au uh, contractat foarte mult în condițiile de criză financiară, uh, iar aceste fonduri, fonduri au fost binevenite. Pe de altă parte, nu suntem în concurență cu aceste credite pentru că ratele sunt diferite. Noi suntem o finanțare de ultimă resort, ca să zic așa, însă foarte multe uh, investiții au, au urmat uh, evoluția împrumuturilor bancare și asta a permis o creștere a capitalului acolo unde era nevoie, dar bineînțeles că asta a contat foarte, a contat foarte mult evoluția sectorului privat. Avem o serie de eh, statistici eh, care se potrivesc și cu ce a studiat Comisia și astfel putem spune că practic toate aceste fonduri au fost până la urmă investite, fondurile au performat foarte bine în Regatul Unit și acum suntem pe cale de a solicita uh, următorul val pentru a stabili următoarele planuri de afaceri care sunt interesate să aibă acces la aceste finanțări. Cât privește coeziunea și structurile în regiunea nord-vest, avem și regiunea lărgită a orașului Manchester, avem acolo fonduri de dezvoltare urbane care s-au, care s-au folosit de Jessica, fonduri verzi ecologice care au avut mare succes și cred că dacă mai sunt probleme, ele sunt legate de evoluția mentalităților uh, uh, promotorilor uh, imobiliari de pildă pentru că trebuie să faci acest salt de la grant la instrument financiar și cred că orașele mai mari pot să facă asta mai repede pentru că acolo într-adevăr creditul public este mai limitat Însă aceste investiții în regiunea Greater Manchester uh, au avut uh, mare succes, dar la fel și în regiunea uh, și periferiile Liverpoolului, tot așa. Problema este a avea fonduri la timp suficient de mari, la scara necesară și pentru a avea acest efect de masă critică, Uh, um, promovăm cooperarea între regiuni și între diferitele entități pentru a ajunge la acea masă critică necesară și cred că asta s-a văzut din perioada 2007-2013 cum că masa critică odată atinsă ți-a permis să accesezi sau să declanșezi anumite acțiuni din fonduri și de fapt ne dăm seama că era vorba de 25 până la 30 de milioane de lire sterline, de la acea sumă încolo a, a fost posibil să se investească în acele afaceri și infrastructuri definite ca fiind deosebit de importante. Deci da, această masă critică a putut fi atinsă Uh, prin cooperarea celor trei regiuni, uh, oricum fondurile au acționat în fiecare dintre cele trei regiuni și am lucrat uh, foarte mult cu BEI și cu fondul european, fondul european de investiții pentru a ne pregăti pentru următoarea uh, perioadă de, de, de investiții, pentru că, bineînțeles, suntem într-un nou context în care piața se pare să, pare să se regreseze. În orice caz, avem o serie întreagă de exemple de succes care arată că am făcut ceea ce ne-am propus. Evaluarea exante validează aceste premize ale noastre din 2008 însă mi s-a părut interesant un lucru și anume că acest holding fund, fond de holding, ne-a dat un model care ne-a permis să avem o flexibilitate cu mai multe tipuri de fonduri în același timp pe care nu aveam înainte și atunci, dacă un fond nu performa sau piața se schimba, puteam imediat să transmitem sau să realocăm acești bani către fondurile care performau și care aveau nevoie de acești bani. Mulțumesc foarte mult. Domnule Reid, aș dori să reacționez la exemplul cu țara Galilor. În țara Galilor avem un fond specific acolo și în ultima vreme IMM-urile au avut mari probleme în a accesa credite de la bănci și exact acest fond de care vă vorbesc a fost foarte bun pentru a pune pe picioare noi afaceri sau pentru a extinde anumite afaceri și mi se pare ceva interesant. El poate evolua în fel și chip în viitor, dar oricum este un model pozitiv. Mulțumesc foarte mult, domnule Reid, și mulțumesc și doamnă Lopez pentru toate răspunsurile pe care le-ați dat până acum colegilor noștri. I can't remember anybody asking you. Nu știu dacă mai... I'm joking, I'm joking. Excuse me, I just wanted to respond to... Mă scuzați, v-am dar să-i răspund doamnei Gresle, pentru că am mai uh, vorbit uh, Adineau cât timp ați fost uh, în afara sălii, despre datele disponibile. Uh, iată ce avem la dispoziție, ce am pregătit pentru dumneavoastră. Acesta este raportul privind implementarea și uh, iată ce am realizat în perioada 2007-2013 în ceea ce privește raportarea. Cred că știți că am introdus cerințe obligatorii pentru statele membre în 2011 și a modificat regulamentul. Dar uh, am căzut de acord doar asupra unui set minim de date de furnizat, mai ales informații legate de performanță. În ceea ce privește efectele de pârghie, instrumente de garantare, reinvestițiile din anumite fonduri, uh, acele date rămân pe bază facultativă pentru statele membre și trebuie să vă spun că nu am uh, primit prea multe din partea statelor membre. Așadar, această deficiență va trebui remediată în noua perioadă. În ceea ce privește efectul de pârghie, mai ales în noul act legislativ din 2014, pentru perioada 2014-2020, în contextul în care am explicat cerințele pentru evaluarea ex ante, am subliniat uh, ideea de efect de pâghe așteptat. Pentru că uh, noi nu vrem să um, măsurăm la modul general efectul de pâghe Uh, sau uh, de continuitate, pentru că depind de foarte mulți factori, depinde în ce investești, deci efectul de pârghie nu e poate singurul uh, element relevant care trebuie luat în calcul. Cred în orice caz că am reușit să raționalizăm întregul proces în așa fel încât să ajungem la o înțelegere comună asupra ceea ce înțelegem prin efect de pârghie. Și asta vom uh, face acum când vom discuta evaluarea ex-ante. Follow-up? Uh, vă rog. E un raport din 15 octombrie 2015, nu? La acela vă referiți? Sums up the... Da, este un raport care arată cele mai actuale date uh, la 31 decembrie 2014. Deci acolo sunt date mai recente decât uh, cele disponibile atunci când experții au scris uh, documentul uh, de bază care folosea datele din anul trecut. Mulțumesc, domnule Nisler. Thank you, Mrs. Nisler. And Mrs. Gressler just said. Mulțumesc. După cum a spus doamna Gressler, se bucură că a primit un răspuns de la comisie la una din întrebări. Cred că aici se încheie această sesiune, deci uh, doamna Gresle, poate vă dau din nou cuvântul. Îmi face plăcere, dar nu țin. Sorry, Mr. Lee? Uh, domnul Lee? Yeah, thank you, Mr. Chair or Madam Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte sau doamnă președinte. Ne întrebam dacă doriți un răspuns la întrebarea dumneavoastră specifică care a fost adresată tot BEI și anume cea referitoare la performanța fondurilor Jessica. După cum a spus și domnul Nisler, performanța acestor fonduri s-a ameliorat considerabil în 2015 și uh, l-am adus pe colegul nostru șef de secție care se ocupă de acest program și vă poate prezenta câteva cifre cheie dacă vreți să aflați mai multe despre performanța din 2015. think Mrs. Gressler is enjoying the break. Cred că doamna Gressler se bucură de pauză, așa că o să mai continu eu. Mulțumesc uh, pentru această sesiune. Trecem mai departe instrumentele financiare din perspectiva gestionarului de fond. Primul vorbitor, și cred că de aceea și voia doamna Gressler să continu eu, pentru că urmează domnul Nicolas Panayotopoulos, spune domnul președinte mai mult sau mai puțin, Mulțumesc. Noi reprezentăm Fondul European de Investiții și voi face această uh, prezentare împreună cu colegul meu, Piotr Stolovski, care a venit și el aici. Doamnă președinte, mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să putem face această prezentare aici. Credem că uh, Fondul European de Investiții reprezintă o uh, adăugire foarte fericită la munca dumneavoastră și a jucat un rol foarte important alături de fondurile structurale în 2007-2013. FEI are um, un bilanț foarte bun de finanțare de instrumente financiare, mai ales pentru IMM-uri. În trecut am lucrat în strânsă colaborare cu Comisia Europeană uh, pentru uh, anumite instrumente și începând cu 2007 am început uh, să activăm și în uh, gestiunea uh, partajată, cum se numește acum, gestiunea de, descentralizată. Dată fiind experiența noastră, aș vrea să vă spun câte ceva în legătură cu ce a realizat FEI pe teren și să vă dau câteva cifre. O să vă spun câteva lucruri despre impactul cadrului reglementativ asupra muncii noastre, despre învățămintele trase și câteva idei pentru viitor. O să încercăm să răspundem la cele câteva întrebări referitoare la auditarea FEI, mai precis, și să vă oferim și o perspectivă, pentru că s-a pus și întrebarea aceasta, o perspectivă a ceea ce s-a făcut pentru perioada de programare de după 2014. Mulțumesc, bună ziua! Am dorit să începem cu harta pe care o vedeți în prezentare vedeți acolo fondurile gestionate de FEI în 2007-2013, fondurile de participare. Puteți vedea acolo că am gestionat fonduri structurale în valoare de peste 1 miliard de euro în diferite fonduri uh, participative și uh, cred că s-a văzut și mai devreme în um, discuție, există acest efect de continuitate al instrumentelor financiare merită spus că continuitatea durează și după perioada de programare, pentru că fondurile structurale revin după ce sunt uh, plătite uh, beneficiarilor și acelea sunt uh, apoi reinvestite, după cum vedeți în partea dreaptă a prezentării. Unele state membre au și prelungit acordurile cu Fondul European de Investiții după implementarea fondurilor pentru 2007-2013, deci se va continua cu produsele respective. Am pregătit uh, acest raport pentru comisie și am selecționat două studii de caz, uh, Bulgaria și România, fonduri gestionate de FEI. E vorba de două fonduri uh, substanțiale gestionate de noi și voiam să vă oferim o perspectivă mai bună a experienței din Bulgaria, structura de acolo și diferitele tipuri de, um, de instrumente implementate acolo. Sunt uh, instrumente care au mai fost menționate în această audiere. După cum vedeți, am avut cinci produse diferite care au fost implementate cu 12 intermediari financiari. Și cred că merită subliniată această idee de efecte pârghie și diferența între uh, așteptări sau elementele din uh, analiza ex ante. Veți vedea uh, că avem aici cu gri capitalurile de accelerare și finanțare de tip SEED. Practic, uh, inițial este greu să se atragă investitori privați în, acea domen- în acel domeniu, în acea zonă și se consideră că sunt necesare fondurile publice, fonduri structurale în conformitate cu prin stile ajutorului de stat, se consideră că se va face ceva, dar pe măsură ce, ne, ce mergem spre dreapta acestui grafic uh, și se dezvoltă diferitele faze, devine tot mai simplu să se atragă finanțare privată. exemplul cel mai bun este uh, produsul nostru de garantare, în care efectul de pârghie este de 5 ori mai mare decât uh, fondurile alocate din uh, fondurile structurale. Deci încercăm totdeauna să păstrăm acest, acest raport între obiectivele de politici ale instrumentului și disponibilitatea capitalului privat uh, care poate interveni. Ca să fac un rezumat foarte scurt al uh, situației din Bulgaria, Nu veți vedea acest lucru în raportul menționat de domnul Nisler. Noi suntem cei care facem implementarea, deci avem informațiile cele mai recente de la intermediari. Deci, la sfârșitul lunii septembrie 2015, 92% din fondurile pe care le gestionăm în Bulgaria prin acest fond uh, participativ au fost absorbite. Nivelul de efect de pârghie variază între instrumente, vedeți aici cifra globală și de asemenea cifra de IMM-uri care au participat, peste 8.000 de IMM-uri au fost finanțate, care reprezintă o parte foarte mare din microcompaniile din Bulgaria. Și pe lângă partea de microcompanii vorbim și de impactul acestor granturi asupra IMM-urilor fie în ceea ce privește garanțiile cerute de bănci, și aici avem uh, rezultate concrete, uh, pentru că de obicei băncile comerciale cer peste 100% pentru acest uh, grup țintă și am avut un nivel de capitalizare de mm, peste 50%, permițând IMM-urilor să nu își folosească propriile active. Și la fel în uh, grupul de risc unde vorbim de costul finanțării, pentru că, conform studiilor Eurostat, Bulgaria este statul unde e cel mai scump pentru IMM-uri să obțină finanțare. Și noi uh, permitem companiilor să aibă acces la finanțare cu dobânzi uh, cu 50% mai mici decât cele obișnuite. În uh, Bulgaria s-a pus accentul și pe ameliorarea ecosistemului de uh, uh, acțiuni, de titluri de valoare. În, asta facem în statele membre noi. Capitalul privat uh, a fost stimulat. Asta s-a întâmplat în Bulgaria, dar și în alte state membre. S-a pus accentul pe uh, ideea de a face mai mult, mai ales în fazele incipiente, uh, Asta facem noi și este, sigur, un întreg proces, durează 10-12 ani uh, pentru o singură rundă de finanțare și aceasta trebuie continuată în noua perioadă 2014-2020 s-a uh, ținut cont de performanța de până acum și de necesitatea de a se continua aceste instrumente dar desigur că uh, impactul există. Și am uh, subliniat de asemenea că s-au și creat mai multe locuri de muncă prin acest proces. Pe următoarea pagină vedeți o hartă care arată diferiții intermediari care au fost uh, atrași pentru implementarea fondurilor structurale. Nu vreau să intru în detalii, dar uh, cred că a fost un element uh, interesant. A spus-o și domnul Nisler uh, și comisia s-a referit la mai multe uh, chestiuni. Practic, uh, este vital să fie atrași actori privați pentru implementare și la FEI suntem destul de mândri de realizările pe care le-am uh, făcut. Am reușit să uh, atragem nume mari din sectorul capitalului privat uh, pentru a ameliora disponibilitatea finanțării pentru IMM-uri. Și iată că aveți acum o idee a învățămintelor trase de noi din acest proces. Vedeți uh, că uh, regulamentul anterior se concentra pe granturi, care trebuiau interpretate în mare măsură și asta s-a și uh, întâmplat cu intervenția Digi Regio de mai multe ori. Vestea bună este că acum avem un nou cadru mult mai extins, mult mai uh, clar uh, în ceea ce privește instrumentele financiare și trebuie să menținem această evoluție, trebuie să menținem flexibilitatea pentru că uh, cred că veți vedea că regulile noastre, cadrul de audit, de monitorizare, de așteptări, toate au fost echilibrate și am încercat să păstrăm într-una interesul uh, actorilor de piață. Acesta este efectul pe care îl dorim noi și pe viitor. S-au făcut multe, de exemplu, în uh, domeniul cerințelor de capital privat, în noul cadru, s-au făcut multe Uh, sigur că mai sunt și alte cerințe ale pieței, trebuie să ne asigurăm că este uh, posibilă eliberarea de capital în cadrul fondurilor structurale, trebuie să ne asigurăm că menținem flexibilitatea. Și câteva idei finale. Auditul a fost mult simplificat, s-a introdus principiul auditului unic pentru fondurile participative la BEI sau la FEI și este foarte util pentru gestionari, pentru că din experiența noastră, implementarea fondurilor structurale, fondurilor participative, presupune auditarea, dar de multe ori ele sunt auditate de mai mulți actori care au competențe uh, care se suprapun. Am uh, făcut aici o listă a tuturor auditurilor pe care le-am uh, avut uh, în perioada vizată. Am ales doar perioada 2011-2015. Este vorba de jumătate din perioadă. Vedeți că am avut în total 53 de audituri de la diferite autorități și nu s-a uh, degaja de aici nicio problemă majoră de audit. În încheiere, ce se întâmplă după 2014? Îl las pe colegul meu să răspundă la această întrebare. Da, într-adevăr, colaborăm cu mai multe state membre. Iată aici două hărți. În stânga prezentăm noile inițiative la care lucrăm, fondurile structurale cu gestiune descentralizată, vedeți acolo cu uh, bleu, statele membre cu care discutăm uh, acordurile de finanțare și aici intră și sectorul uh, agricol, în care vom semna un prim acord în curând, iar în partea dreaptă vedeți noul instrument, inițiativa pentru IMM-uri. Este o nouă inițiativă dezvoltată din uh, această perioadă care combină finanțare din fondurile structurale și de investiții și programe implementate de FEI pentru comisie și deci și programe din Orizontul 2020 și din cadrul COSME și vedeți sumele BEI și FEI acolo pentru a oferi o capacitate suplimentară intermediarilor financiari ca să se demareze creditarea S-au semnat în Spania și Malta două contracte la inițiativa pentru IMM-uri și a început implementarea pentru acele contracte și lucrăm la uh, dezvoltarea de noi programe pentru anul uh, acesta. Deci s-au făcut progrese și în aceste domenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, celor doi colegi de la Fondul European de Investiții. Urmează acum uh, domnul Zelbherr, care este uh, membru în Consiliul de Conducere al uh, Băncii de Garantare din Baden-Württemberg. Nu îl văd însă pe domnul Zeldher în sală. Well, thank you very much and good afternoon, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc, bună ziua, doamnelor și domnilor și spun și grus got pentru doamna Gresle din Baden-Württemberg. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această audiere publică. Eu sunt vicepreședintele AECM. Deoarece trebuie să fiu succint, aș dori să mă concentrez pe aceste slide-uri ale noastre. Haideți să vedem. Da, am apăsat prea repede. Pe scurt, cine este AECM? Apoi, cum funcționează conceptul de garanție? Este foarte important pentru că noi combinăm uh, instrumentele noastre cu instrumentele financiare ale uh, FEI. Și am să vă împărtășesc câteva lecții învățate și chestiuni pe care le-am uh, aflat și comentarii primite din partea membrilor noștri vis-a-vis -vis de acele instrumente pe care, pe marginea cărora am dezbătut, am discutat în această după masă. AECM a fost înființată în 1992 de către 5 membri iar la ora actuală, în 2015, avem 41 de membri care provin din 25 de țări diferite. AECM la ora actuală este mai mult decât o asociație de lobby, este o platformă unde ne împărtășim experiențele în ceea ce privește ajutoarele de stat sau instrumentele financiare, bineînțeles. Noi sprijinim instituțiile europene în dezvoltarea de măsuri pentru facilitarea accesului la instrumente financiare. Volumul total de garanții ajunge la aproximativ 80 de miliarde de euro. La sfârșitul 2014 este această cifră. Și după cum vedeți, numărul de garanții corespunde și număr, numărului de IMM-uri, aproximativ. Avem aproximativ 3 milioane de IMM-uri acoperite în întreaga Europa ce am sprijinit aproximativ 3 milioane de IMM-uri cu garanțiile noastre. Este un, nume, este un număr impresionant. Cine este implicat în tot acest proces? Când cineva are nevoie de finanțare, vorbeam despre IMM-uri, despre micro-întreprinderi, despre startup-uri, despre întreprinzători. Oameni care au nevoie de finanțare, au nevoie de o bancă, de o bancă partener care să îi financeze cu un împrumut și au nevoie, bineînțeles, și de un proiect viabil. De multe ori proiectele sunt bune. Din punctul de vedere al băncii, însă banca nu are suficiente garanții reale ca să realizeze finanțarea. De aceea, de aceea instituția de garantare poate să acopere de la 50 până la 80% din suma necesară și așadar să acopere lacunele în momentul în care lipsesc garanții reale. De multe ori, instituțiile de garantare utilizează la rândul lor instituții de contragarantare de la nivel regional, național sau european. Acesta este un prim efect de multiplicare care este strâns legat de proiectarea sectorului garanțiilor. Contragaranțiile prin intermediari. Ar trebui să vorbim aici despre definiția unor intermediari financiari, pentru că avem intermediari financiari, cum sunt băncile comerciale, și avem alții, cum ar fi schemele de garantare, care sprijină IMM-urile în accesul la finanțare. Noi când ne referim la mm, intermediar, la intermediari, ne referim la schemele de garantare, prin intermediul cărora IMM-urile obțin acces mai facil la finanțare. De asemenea, aceste instituții oferă consultanță, orientări. De multe ori, uh, acționarii fac parte și din Camera de Comerț și sunt incluși în procesul decizional. Și aceste organizații nu sunt întotdeauna orientate spre profit și de multe ori chiar și memoriile sunt reprezentate în um, comitetul director al schemelor de garantare. Noi nu dorim să influențăm piața, nu suntem competitivi, lucrăm cu diverse bănci și de multe ori acoperim întreaga țară sau întregul stat federal în funcție de organizarea produsului. Înainte să trecem la slide-ul numărul 6, aș dori să vă spun câteva lucruri. Am întrebat membrii noștri ce experiență au avut cu fondurile structurale și am, am primit câteva comentarii pe care aș dori să vi le împărtășesc. Dar trebuie să mai spunem și că nu există o experiență atât de mare în rândul membrilor noștri. De aceea aș dori să mă concentrez pe un program, programul CIP, programul Competitivitate și Inovare. El a fost uh, implementat în aceeași perioadă și am, am avut același efect al crizei asupra sa în cadrul acestui instrument puteți vedea că acest instrument s-a descurcat foarte bine. 65% din 11 miliarde de euro din acordurile contra garantare CIP au fost, au fost uh, furnizați de către membrii AECM. Aproximativ 130.000 de IMM-uri au fost acoperite aici. Deci aproximativ 130 de IMM-uri au fost acoperite de membrii AECM dintr-un total de 220.000, deci o proporție de aproximativ 60%. Datorită acestei rate foarte înalte de utilizare, există așteptări, bineînțeles, din partea membrilor AECM în ceea ce privește noua perioadă de programare. În ceea ce privește COSME, Horizont, Horizon și EFCI. Și fondurile structurale, bineînțeles. Cred că vă va plăcea acest slide pentru că el arată cât de mare este efectul multiplicator într-un moment de bugete limitate. Am discutat despre acest lucru de mai multe ori astăzi. Un volum al grantului de 520 de milioane de euro porționat de la CIP, după cum vedeți, am combinat CIP, bugetul CIP, cu garanții de împrumut și se poate ajunge la un volum de investiții de 25 de miliarde de euro. Cifrele acestea sunt foarte impresionante. Și bineînțeles mai avem și efectul de reînnoire. Pentru că garanțiile nu se limitează doar la aceste cifre foarte înalte. Avem câteva îngrijorări la ora actuală de ordin general, la ora actuală avem o problemă, ne îngrijorează în organizația noastră faptul că FEI realizează acord, semnează acorduri cu băncile comerciale. De multe ori ele sunt uh, acționari la noi, așadar ele pot hotărâ dacă merg prin instituțiile de garantare pentru obținerea de garanții sau dacă doresc să semneze un acord direct. Noi denumim, denumim, denumim acest efect efectul de suprapopulare și ne temem că vor exista consecințe de pe urma acestui efect de suprapopulare. Nimeni nu și-ar dori aceste consecințe, credem noi, deoarece vorbim despre adiționalitate, noi dorim să oferim sprijin adițional IMM-urilor. Nu dorim să deteriorăm structurile de garantare existente deja la nivel local sau regional. Aceasta ar fi una dintre probleme. Apoi, pierdem sprijinul IMM-urilor nu se mai implică camerele de comerț, dacă avem acele contracte directe, apoi se pierde efectul multiplicator adițional. Bineînțeles, la nivel național avem contragaranții cu o multiplicare de cel puțin 2 și apoi se pierde și acoperirea teritorială completă. Principala problemă este problema adiționalității. La urma urmei, dorim să constatăm că pentru IMM-uri se îmbunătățește situația, nu se înlocuiește pur și simplu un instrument financiar sau o structură cu o alta. În acest slide avem un exemplu de la Cosme, este un exemplu destul de simplu. În stânga avem o bancă comercială care lucrează cu o bancă de garanții în regim 50-50%. 100% din uh, împrumut. Banca va decide dacă se folosește de COSME sau de uh, Horizon sau de alte instrumente financiare, iar banca de garantare cooperează cu COSME. Asta vreau să spun eu astăzi prin cooperarea cu autoritățile naționale și cu intermediarii care sprijină deja regiunea lor, am putea avea succes pe piață. Este ultimul meu slide. Am strâns câteva comentarii de la membrii noștri. Membrii noștri sublinează în primul rând beneficiile instrumentelor financiare, mai ales atragerea de, de finanțare privată și de know-how din partea pieței private. Toate acestea duc la creșterea eficienței alocării resurselor publice. Disponibilitatea instrumentelor financiare are un efect pozitiv net asupra proiectelor de antreprenoriat. Dar, există un dar, legislația stabilită pentru punerea în aplicare a instrumentelor financiare și pentru administrația lor, administrarea lor necesită o capacitate mult prea mare din partea tuturor părților implicate. A mai fost un lucru neacceptabil faptul că s-au schimbat regulile în uh, instrumentul de inginerie financiară în mijlocul perioadei de programare. Și am avut și o problemă cu calcularea taxei de gestiune pentru că nu reflectă profilul costurilor reale. Deci, costurile sunt uh, calculate într-un fel și remunerațiile în altfel. Deci avem aceste două probleme principale, povara administrativă și probleme cu granturile. Credem că există o problemă de percepție, cum că instrumentele financiare și granturile ar fi chiar comparabile în concluzie, care ar fi motivul pentru o performanță scăzută a fondurilor structurale? Faptul că intermediarii și băncile comerciale nu sunt specializate în ajutarea IMM-urilor. Am văzut acest lucru la, că am văzut că la CIP acest lucru a funcționat foarte bine pentru această perioadă a crizei. Criza chiar a crescut cererea pentru acest program CIP în perioada respectivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Atât am avut eu de spus în prezentarea mea. Mulțumesc și bine ați venit, vă salut și eu. Majoritatea nici nu știu că uh, germanii sunt de fapt un uh, adevărat trib și când vine cineva din același trib, trebuie să-l salut cum se cuvine. Domnul Pirinski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare succintă către reprezentanții FEI. Care credeți că sunt motivele principale pentru succesul abordării din Bulgaria, prin intermediul unor produse personalizate, aceste cinci produse pe care le-ați menționat. Și apoi, există anumite lecții pe care trebuie să le tragem din aceste experiențe pe care le-am putea le-ați putea transmite organizațiilor noastre surori, bei, am discutat faptul că nu au fost prezenți reprezentanți atunci și avem această cifră foarte îngrijorătoare, cum că 60% din uh, fonduri se direcționează către cele cinci economii cele mai avansate. Am discutat acest lucru ieri la... Deci dacă ne puteți răspunde vis-a-vis -vis de aceste chestiuni, vă rog. Ich habe auch an die Vertreter der EIF ein paar Fragen. Aș avea și eu câteva întrebări pentru reprezentanții FEI. Vă mulțumesc pentru lista de audituri. Mm, eu, faceți o impresie bună aici, dând această listă. Am vrea să știm cele 53 de audituri, la ce se referă exact? Care au fost cifrele de bază pentru cele 53 de audituri și aș vrea să știu și care a fost baza auditată pentru că trebuie să știm exact uh, cum se organizează auditurile pentru Jeremy. Și mă interesează și cât, um, cât din fonduri au fost folosite din cei 1,2 miliarde. La ce sumă se referă aceste 53 de audituri? Ca să știm apoi ce mai rămâne de uh, auditat. Aceasta ar fi o întrebare și în legătură cu Jeremy, mă impresionează foarte mult participarea IMM-urilor și mă interesează și ce înseamnă exact AECM, Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare nu îmi spune prea multe. V-aș ruga să-mi dați o explicație mai limpede. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Și deci îi rog pe, îi rog pe reprezentanții FEI să înceapă. Entschuldigung, ja, der Kollege Etheridge, bitteschön. Colegul Etheridge are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc. Nu-i nimic că vă uitați în jos, nu m-ați văzut. Dar doream și eu să pun și o întrebare vis-a-vis de audit. Ni se pare o idee bună că, avem, că nu avem probleme majore de audit sau nu? De asemenea, mă fascinează toate aceste garanții, contragaranții de miliarde de euro din banii contribuabilor cu care lucrează băncile. Aș dori să-mi dați mai multe detalii cu privire la criteriile utilizate ce firme sunt sprijinite. Este o versiune de The Apprentice, emisiunea aceea în care sunt uh, hotărâte care sunt uh, firmele care merită sprijin și care nu merită sprijin. Este un comitet care hotărăște cu mare severitate sau cum? Și v-ați gândit și la implicațiile politice ale acestui lucru. Vă mulțumesc. Okay, so I'll start with the... Mulțumesc. Voi începe cu, privi, cu întrebarea cu privire la Bulgaria și succesul portofoliului. Domnul Reid a menționat faptul că abordarea pe bază de portofoliu ne oferă o mare flexibilitate în ceea ce privește gestiunea instrumentelor financiare, pentru că, în primul rând, se poate reacționa la situația de pe piață, în momentul în care în strategia ta de investiții încerci să te, te adaptezi condițiilor de pe piață. Situația din Bulgaria era că inițial am încercat să stabilim un fond de capital propriu finanțat din creștere și de aceea a trebuit să ne asigurăm că avem creștere. Însă circumstanțele și piața volatile ne-au arătat că acest lucru este dificil folosindu-ne de flexibilitate, am putut să realocăm aceste fonduri și să creăm un instrument de coinvestiții care a intrat în funcțiune recent. Finanțarea cerută este asigurată la nivelul fiecărei firme în parte. Astfel se accelerează procesul de furnizare de fonduri către IMM-uri. Iar într-o piață normală acest lucru nu ar trebui să fie o problemă pentru că ar trebui să existe finanțarea, cofinanțarea privată. Părțile private ar trebui să fie chiar doritoare să participe, dar din motive de piață nu funcționează la ora actuală. Abordarea pe bază de portfoliu ne permite să abordăm problemele pieței și într-un mod cuprinzător și să otărâm încă de la bază cum să sprijinim IMM-urile și chiar nu vorbim despre companii, ci despre idei care printr-un uh, proces anume devin companii care funcționează într-un mediu profesional și orientat înspre afaceri și astfel ne putem orienta înspre transformarea lor în produse. Și astfel întregul portofoliu poate fi utilizat ca să ne direcționăm sprijinul așa cum trebuie. Iar în ceea ce privește a doua întrebare cu privire la audituri. Deci ne-ați întrebat la ce s-au referit aceste audituri. Aș dori să vă explic cum intervenim noi de la FEI. Noi intrăm în relație cu o anumită regiune sau cu o anumită țară care nu se organizează pe regiuni, deci anumite state membre. Intrăm într-un acord privind un fond de participare pentru un program operațional specific, care vizează competitivitatea sau imm așa mai departe. Rămânem în contact cu autoritatea de gestiune și pentru că este vorba de un program operațional, acesta se supune și unui raport de către autoritatea de auditare relevantă. Avem această cifră de 53 de auditori, poate că este cu titlul de publicitate într-o oarecare măsură, dar trebuie să spun că ele sunt supravegheate de autoritățile de auditare și de gestiune din toate fondurile de participare la care participăm și acum există 13 astfel de fonduri. Nu sunt sigur dacă audit este termenul cel mai bun aici, dar oricum se face o, o raportare, o evaluare și de către comisie și de către curtea de conturi. Este clar faptul că Curtea de Conturi sau Comisia va recurge la FEI ca să obțină informațiile relevante cu privire la felul în care autoritatea de gestiune prin intermediul FEI a pus în aplicare anumite măsuri vis-a-vis -vis de instrumentele financiare, deci aceste auditori implică FEI. Ele nu sunt auditori ale FEI, ele implică FEI, dar acest lucru se datorează faptului că FEI ocupă o poziție de avangardă în ceea ce privește IMM-urile. Deci FEI joacă un rol important aici. noul regim, e corect să spunem că a făcut un pas în direcția corectă, și anume aceea a auditului unic. Se întrevede aici un singur cadru care raționalizează toate aceste audituri la un nivel european. Astfel, va fi mai ușor să se supravegheze procedurile la toate nivelurile, inclusiv la nivelul nostru, dar deoarece se simplifică, va fi ușor de um, supravegheat și la nivelurile de sub noi. Iar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră privind acoperirea, cred că toate aceste fonduri au fost supuse unui audit din partea uneia dintre acele autorități în cadrul procesului vizat. Also, dann lese ich Ihnen mal vor, was Haideți să vă citesc ce a scris Curtea de Conturi. Până acum nu sunt planificate uh, verificări specifice și cât timp nu vor fi planificate, va fi greu de uh, subliniat corelația între obiective și investiții în perioada 2007-2013. Iar instrumentele gestionate de BEI nu sunt controlate în niciun fel, nu se controlează în niciun fel contribuțiile pentru beneficiar. Mie mi se pare că nu se potrivește deloc. De unde scoateți acum aceste 53 de audituri? Comment on this. Dacă îmi permiteți un scurt comentariu. E vorba aici de un instrument care este codeținut de BI și de Uniunea Europeană, deci avem această deținerea în proprietate comună a acestui fond. Iar ce citiți dumneavoastră se referă la partea BEI, pe când FEI, într-adevăr, ține de controlul de la Curtea de Conturi, dar nu cred că aceste secțiuni pe care le-aș citat sunt uh, aplicabile fondurilor gestionate de FEI. Mă tem că trebuie să trag concluzia că Curtea de Conturi nu are drept de acces, pentru că până la urmă se pune întrebarea cum anume audităm aceste fonduri care sunt cheltuite la fața locului. Dumneavoastră spuneți că aveți 53 de audituri pentru 322 de programe operaționale, dar uh, nu e vorba de toate programele, nu e vorba de cele care folosesc instrumente financiare. Mie nu mi se pare așa de mult. Cifra aceasta de 53 e clar că nu a apărut din senin, deci ar fi interesant să ne spuneți uh, la ce bază uh, de analiză se referă. E se referă la programe operaționale, se referă la proiecte, la ce? It relates to operation. Se referă la programele operaționale, se referă de asemenea, așa cum am spus mai devreme, la faptul că Curtea de Conturi nu deține direct portofoliul FEI și anumite state membre au ales uneori să implementeze asta sub egida fondurilor, fondurilor structurale și când vine vorba de vei, de fei, atunci când Curtea de Conturi auditează uh, anumite fonduri care țin de fei, poate să o facă așadar. Deci ține de acest perimetru, dar nu este direct legat de auditarea fei propriu-zis, ci de auditarea statelor membre care primesc bani prin fei. Curtea de conturi a efectuat de altfel un audit, o fază pregătitoare, asupra fazei pregătitoare și asupra implementării și atunci sunt alese anumite țări și au fost alese țări cum ar fi Grecia, Slovacia și România, dacă nu mă înșel, și în aceste țări pentru că FEI era implicat, date legate de performanța FEI a fost, uh, au fost transmite către autoritățile de gestiune. De la autoritățile de gestiune către, către FEI. Trebuie să mai insist. Avem 951 uh, de instrumente financiare, 322 de proiecte financiare, dar 951 de instrumente, de instrumente financiare. Și uh, eu nu am, ce să zic, nu am mare încredere în uh, cele spuse în ceea ce privește aceste audituri. Și de aceea vreau să întreb pur și simplu câte audituri ați uh, făcut chiar dumneavoastră, câte a făcut FEI, câte sunt interne, câte sunt externe, ce se înțelege prin audituri externe și ce prin audituri interne Ehm, pentru că vreau să-mi fac o idee. Și cât de multe programe operaționale uh, participă la instrumentele financiare. Jessica este unul dintre programele care merge cel mai bine, cel puțin din perspectiva leverage-ului. Așa e, domnul... Ah, Jeremy, pardon, mă scuzați, spune președinta. Vă rog. Danke. Ehm, de the audits da, mulțumesc. Într-adevăr, auditările extern, numele FEI sau de către FEI reprezintă un volum constant de auditări Auditările externe se referă la faptul că operațiunile noastre prin fondurile de holding în fiecare an în țările respective sunt auditate pentru a ne asigura că suntem în regulă cu cifrele și că principiile sunt urmate. Pentru asta se face apel la audit extern, care efectuează o evaluare a situației în fiecare an. Pay are și, bineînțeles, o funcție internă de audit, care este încredințată, de fapt, BI, pentru că FEI este o instituție mică, dar instituțiile de audit extern sunt independente, independente și inclusiv auditează Consiliul de Administrație și de pildă, auditează modul în care Jeremy a fost implementat de către FEI. Ne-ați întrebat ce acoperim noi. Noi acoperim uh, 13 jurisdicții, fonduri, de fapt, dar care conțin multe programe operaționale fiecare. Cred că în Grecia avem numai puțin de șapte programe operaționale pentru că uh, țintele de competitivitate a IMM-ului este declinată în mai multe programe operaționale, deci avem mai multe programe operaționale. 13 jurisdicții, da, pe de altă parte, programe operaționale se ridică la aproximativ 28. Și asta numai în domeniul competitivității IMM-urilor. ich versuche gerade das System zu verstehen und ich bin, ich bin Încerc să înțeleg, îmi pare rău, sunt poate cam lentă, mă scuzați. Deci 13 fonduri participative înseamnă 13 state care participă la acest lucru, la aceste fonduri. În ce măsură controlați, de exemplu, în Bulgaria? În Bulgaria merge cel mai bine programul, îmi pare rău, uh, Uh, avem uh, chiar și la noi în regiune clienți pe care îi observăm foarte strict pentru că sunt posibile tot felul de probleme. Și asta mă irită tocmai pentru că acolo merg foarte bine aceste fonduri și aș vrea să știu care e exact controlul care se face. Avem uh, o sumă foarte mare, sute, 300 de milioane de euro în Bulgaria, poate putem spune același lucru și despre Calabria, care este un hotspot al Dragheta. Uh, deci eu vreau să știu, da, și în campania, da, e la fel, deci vreau să știu uh, unde sunt acolo um, zonele în care nu se face niciun fel de control de către uh, FEI. Uh, ne puteți spune și după aceea aceste informații, vă rog să nu vă simțiți puși la zid, dar ne-am bucurat foarte mult să avem un răspuns, pentru că avem nevoie de aceste informații pentru următorii cinci ani, că o să tot punem aceste întrebări. Și ar fi mai bine să le punem acum și să primim răspunsuri decât să tot insistăm 5 ani. Cred că e o ofertă corectă. Mulțumesc. As we've mentioned, I think... Așa cum am spus, toate fondurile participative pe care noi le gestionăm au fost uh, auditate într-un fel sau altul în această perioadă. Nu mi-aduc aminte exact cine, cum, în fiecare țară dar cunosc mai bine cazul Bulgariei, pentru că eu l-am urmărit mai de aproape, ca și pe altele. În Bulgaria au fost efectuată o serie de auditări de către o serie întreagă de entități și în momentul în care au fost și transferate fondurile la fondul participativ și în anumite situații autoritatea uh, Um, de gestiune face o, o verificare uh, și Curtea de Audit poate să, să pună întrebări în tot acest proces, iar noi la FEI ce facem? În fiecare an noi organizăm un audit mai mult legat de declarațiile financiare consolidat pe tot fondul pentru că, conform ă, regulamentului, avem aceste blocuri care sunt organizate și atunci avem ă, auditorul nostru extern la Luxemburg care face ă, rând pe rând auditarea a fiecăruia dintre aceste fonduri. Și asta se întâmplă fiecare an. Dacă pot să adaug ceva. Astfel se petrec lucrurile în fiecare an, dar trebuie să mai adăugăm ceva care nu figurează în document, și anume că FECA și eh, organizația europeană și parte dintr-o instituție cum este BEI a implementat o serie de reguli și proceduri interne tocmai pentru a ne asigura că banii care sunt eh, asigura că banii nu sunt încredințați uh, de la guvernul bulgar uh, fondului FEI, ci că sunt uh, diseminați în mod echitabil pe piață, pe piața națională. În faza interi, um, inițială noi suntem atenți la condițiile pieții, ne asigurăm că instrumentele de piață nu oferă avantaje necuvenite unor participanți în detrimentul celorlalți și prin FEI introducem practic bunele practici europene de transparență, echitate și atunci când implementăm în aval toate aceste instrumente. Și atunci faptul că se poate tranzita prin fondurile uh, structurale de către FEI pentru a apoi ajunge pe piața națională. Este o cale tocmai de a promova aceste bune practici care sunt promovate de către regulament, dar nu numai, dar bineînțeles promovate de către toate instituțiile europene în ansamblul lor. Danke. Mulțumesc, vă rog. Okay, uh, there has been one question. I think it's the... Da, s-a mai pus o întrebare, probabil cea mai simplă. Ce înseamnă EACM? Asociarea de cauțiune mutuală. E vorba de acronimul din limba franceză. Astăzi nu mai vorbim despre o asociație de tip mutual. Astăzi ne-am schimbat numele uh, în Asociația de Garanții Bancare Europeană. Ne-am schimbat numele, dar abrevierea sau acronimul a rămas moștenit din franceză, asta este povestea. Ehm, mai interesant însă este ceea ce ați spus dumneavoastră și anume că e foarte important să fim angajați într-o afacere durabilă. Să fie fiecare proiect evaluat așa cum se cuvine pentru că, bineînțeles, există problema ajutorilor de stat, problema firmelor care au probleme sau filiilor în dificultate și atunci noi fiecare proiect îl evaluăm uh, de la caz la caz împreună cu experții noștri în business, dar și cu asociațiile uh, IMM-urilor, camerele de comerț, uh, de artizan și meșteșugar și mai departe. Deci noi nu uh, ne uităm numai la partea bancară, nu acționăm ca o bancă, vedem numai garanția care este adusă uh, de către solicitant, ci vedem și perspectivele de viitor. Deci avem foarte multe solicitări din partea startup-ului, startup-urilor și atunci ne uităm la ce șanse sunt ca ele să supraviețuiască. Bineînțeles că trebuie să se demonstreze că pentru statul federal Germania investiția este una bună pentru că e vorba aici de banii contribuabilor care ar putea să intre în joc dacă este faliment. Însă un studiu din 2010 a arătat lucruri legate de beneficiile macroeconomice ale acestui afaceri de garanție bancară uh, efectul se pare că ar fi uh, cam de 1 la 10, poate numai cazul Germaniei, poate nu în alte părți, însă cum băncile comerciale își acoperă propriul uh, risc moral, noi, propriul risc, noi nu avem aceste dileme și avem o altă abordare în modelul nostru de afaceri. Așa funcționăm noi și, bineînțeles, noi dorim ca totul să fie durabil, sustenabil. Dar nu avem membri din Marea Britanie, până acum cel puțin ne-am dorit să ni se alăture și de acolo membri, bineînțeles. Am fost uh, opt ani membră în Parlamentul Regional din Baden-Württemberg și uh, cazurile pe care le-ați menționat dumneavoastră mi-au amintit de uh, uh, experiența de atunci, pentru că cei care au primit banii din banca dumneavoastră erau tocmai cei care nu aveau nevoie de ei. În fine, haideți să mergem mai departe. Trecem uh, la următoarea prezentare. Domnule Auswald, aveți cuvânt. Dobrý večer, skoro bych řekl. Eh, já budu mluvit česky, protože mám pouhý 10 minut a asi v češtině. Mulțumesc! Bună ziua! Voi vorbi în limba cehă pentru că n-am decât 6 minute la dispoziție, îmi va fi mai ușor așa. Între 2 și 4% din startup-uri dau uh, faliment multe altele, 25-30% nu dau uh, faliment. Deci asta ca să um, încep dezbaterea. Eu nu reprezent uh, Regiunilor, ci mi s-a cerut de către colegii să prezint această chestiune pentru că am cunoscut acest domeniu în ultimii șapte ani am făcut parte și din aparatul guvernamental în Cehia, dar am avut și răspunderi pe plan local și regional. La Comisia Re, Comitetul Regiunilor, mă scuzați, am publicat un aviz în acest sens în luna martie, dar nu mă voi opri asupra lui pentru că avizul, da, este interesant, păi evit să-l citiți. Însă aș dori să vă spun mai multe despre experiența mea profesională. Um, fosta perioadă de programare, ce s-a întâmplat cu Jessica și ce s-a întâmplat pe plan local și regional, care e perspectiva autorităților locale, care a fost problema cu această Jessica. A fost creată, a creat acest fond A fost creată, însă nu au fost respectate structurile inițiale și atunci autoritățile au trebuit uh, să creeze noi și noi alte structuri. Nu s-au, nu s-au respectat uh, dimensiunile inițiale și nici așteptările inițiale. Astfel, Uh, Jessica a funcționat mai mult în uh, țările unde uh, gestiunea urbană era centralizată și unde existau resurse pentru aceasta și nu în țările unde gestionarea orașelor nu era centralizată și unde banii nu erau suficienți și atunci sarcina autorităților de gestiune eh, a fost mult mai grea și inclusiv raportarea. Asta a fost o mare problemă. Însă situația nu s-a schimbat mult nici astăzi, pentru că chiar după ce s-au stabilit acordurile de parteneriat și când au sosit instrumentele financiare, nu exista un o legătură între acordurile de parteneriat care sunt obligatorii în uh, ace, uh, acea țară și partea cu instrumentele financiare. Uh, nu cred că s-au făcut mari progrese în acest domeniu, din păcate. Nu aș dori să arăt cu, cu degetul, totuși, Uh, nu o să dau nume, însă ce este important din perspectiva autorităților locale și regionale aici, ce este important este să că vorbim despre un credit, de un împrumut și în acești termeni trebuie să vorbim. Instrumentele financiare au fost folosite astfel încât cât multe autorități locale și regionale s-au trezit că sunt îndatorate până peste cap. Se pune întrebarea așadar ce poate să fie finanțat de către un instrument financiar la nivel local și regional. Nu vreau să pun să sub semnul întrebării uh, caracterul util al acestora, dar nu ar trebui să uităm uh, nici faptul că pentru fondurile structurale este mai uh, adecvat un astfel de instrument. De aceea, poate, auditul a fost așa de bun în Bulgaria, mă gândesc. Și apoi, mai sunt și proiecte care chiar generează venituri și care sunt pertinente aici. Nu trebuie să uităm că este vorba de un împrumut pe care va trebui să-l plătim într-o zi dacă proiectul aduce beneficii, da, pot să folosesc un instrument financiar, dar n-aș vrea să am o stadie lui Damocles sub forma unui credit care să mă amenințe tot timpul. Autoritățile regionale și locale își doresc să sporească veniturile și nu invers. Însă avem exemple. În Republica Cehă, unde 95% din veniturile de la autoritățile locale și regionale se bazează pe taxele percepute, eh, pe veniturile cetățenilor și nu pe activitatea economică și așa mai departe. Deci este un mare dezechilibru. Pe de altă parte, avem și bune practici eh, de folosire a acestor instrumente financiare, dar ele nu sunt multe Cred că strategia Europa 2020 nu și-a dat rezultatele până acum, rezultatele contate. Și asta pune mari probleme autorităților locale și regionale. Și atunci se pune întrebarea cum pot aceste autorități să folosească aceste instrumente financiare astfel încât să nu se îndatoreze prea mult și să folosească acești bani pentru a se dezvolta în continuare. Bineînțeles, este vorba de un împrumut, împrumutul trebuie dat înapoi. Însă, și noi, în orașul pe care l-am condus, am avut un instrument de la BEI și știm bine că atunci când se ia un împrumut, este considerat ca fiind un împrumut. Uh, într-un oraș, un oraș cum este Pilsner, este ceva pozitiv, în sensul că ne-am controlat, ne-am monitorizat pe noi înșine, astfel încât să nu ne îndătorăm prea tare. Sunt unii care cred totuși că instrumente financiare nu sunt împrumuturi și atunci, mai ales sunt proiectele mari. Asta este problema instrumentele financiare, eh, infrastructurile mari nu ar trebui să fie finanțate prin aceste instrumente financiare, după părerea mea. Există alte posibilități decât aceste împrumuturi de la BEI. Despre ce vorbim, de fapt, aici? Un împrumut de la o bancă comercială este mai ieftin decât eh, ce bani sunt împrumutați, sunt împrumutați de la BEI. Acesta este adevărul adevărat. Iar uh, împrumutul de la BI și folosirea instrumentelor financiare aduc multe alte probleme și complicații care nu ar apărea dacă aș lua pur și simplu un credit de la o bancă normală, comercială. Pentru mine, împrumutul de la BI prezintă un mare avantaj, o vreme, și anume că sunt uh, monitorizat, controlat, uh, sunt ajutat să am o gestiune sănătoasă. Asta este marele avantaj, acest control. Însă, care este avantajul uh, unui împrumut de la BEI față de unul de la o bancă comercială. Vorbim despre garanții. Despre ce garanții uh, este vorba? Vorbim despre proiecte mari de infrastructură, proiecte uriașe care implică companii foarte mari, firme uh, foarte mari și uh, infrastructuri foarte costisitoare care nu ar putea fi finanțate de o simplă bancă comercială. De ce se poate, la ce se poate face apel? Se poate face apel la capitalul de risc. Haideți să vedem ce se face în Statele Unite sau în alte țări. E vorba, bineînțeles, aici de o sporire a competitivității care ar putea fi atrasă de o astfel de abordare. Problema este cu sursele financiare care multe regiuni nu merge. Aici ar trebui să introducem ideea de capital de risc. Pe asta ar trebui să pedalăm și să finanțăm într-adevăr acele IMM-uri care sunt viabile pe de altă parte. Dacă avem o persoană care dorește să lanseze un startup sau IMM, uh, dacă această persoană se confruntă cu probleme, dacă este pe cale de a da faliment pentru că nu s-a organizat așa cum trebuie, trebuie să pună întrebarea dacă capitalul de risc poate să acopere și astfel de situații și asta se poate întâmpla în cazul în care, într-adevăr, ideea a fost bună, ideea nu ar fi să se lichideze compania respectivă care a avut această idee, ci de a o ajuta prin procesul de capital de risc. Startup-urile dau faliment în proporție de 2 sau 3%. Nu cred că este în regulă. Dacă într-adevăr s-ar da faliment în proporție de 20-30%, atunci ar însemna de-abia că vorbim despre adevărate startup-uri care într-adevăr își asumă niște riscuri. Mulțumesc! Trecem mai departe, mai avem încă trei experți Domnul Hümer, aveți uh, și dumneavoastră cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep. Aș vrea să vă mulțumesc că ați dedicat o întreagă secțiune din această audiere IMM-urilor care sunt beneficiarii acestor instrumente. Uh, abrevierea noastră, sigla noastră, înseamnă Uh, Asociația uh, IMM-urilor uh, din domeniul meșteșugurilor, sigla vine de la versiunea în franceză. Și ce vreau să vă spun în primul rând este că IMM-urile doresc acces la aceste granturi. Dacă beneficiezi de un grant, nu mai ai probleme, dar din perspectivă politică, cred că este foarte important să fim conștienți de faptul că pentru IMM-uri, în general, uh, garanțiile sunt mai bune decât uh, produsul și creditele sunt mai bune decât granturile. Uh, de ce? Din două motive trebuie să fim conștienți de faptul că resursele disponibile sunt limitate. Uh, prin aceste instrumente se creează un efect de pârghie mare, sigur că nu e totdeauna același. Există o primă rundă de investiții de capital de risc, iar nivelul este de 1 la 2. În a doua rundă efectul de pârghie e un pic mai mare și apoi crește până la 1 la 2, de la 1 la 20 pentru anumite instrumente. Când ne uităm la finanțarea inovării și finanțarea startup-urilor, aici uh, pot să îl uh, liniștesc pe colegul din Polonia. De exemplu, cifrele Digi Cercetare pentru Orizontul 2020 arată că uh, riscul calculat pentru companiile inovatoare este de 20 până la 30%. Așadar, este la același nivel cu startup-urile și mai există și un al doilea motiv pentru care instrumentele financiare sunt mai importante decât alte forme de subvenționare a IMM-urilor. Și anume, instrumentele financiare în medie distorsionează mult mai puțin concurența în uh, comparație cu granturile care sunt acordate unor firme și nu altora. Dar dacă sunteți de acord în principiu cu ideea că instrumentele financiare sunt o idee bună, că sunt utile pentru finanțarea IMM-urilor, atunci dacă vă uitați la bugetul european, vedeți că instrumentele europene disponibile pentru instrumentele financiare sunt destul de limitate. Dacă punem cap la cap fondurile COSME și Orizontul 2020, ajungem la o sumă de 10 euro pe IMM pe an, ceea ce nu e foarte promițător. De aceea este extrem de important ca la programele europene să se adauge fonduri suplimentare uh, în niște instrumente de finanțare pentru IMM-uri. Sunt două posibilități, fie la nivel național, cu fonduri naționale din bugetele naționale, um, mai ales pentru statele mai bogate ca Germania sau Austria, țara mea, sau în cazul bugetelor mai limitate la nivel național, atunci poate că fondurile de coeziune sunt o idee bună. Și de aceea am început să promovăm utilizarea fondurilor structurale pentru finanțarea IMM-urilor încă de acum 10 ani. Iar problema, și aici sunt de acord cu colegul din Polonia, Problema este că atunci când uh, au început discuțiile pentru această perioadă de finanțare, nu s-a ținut cont de instrumentele financiare. Acestea au apărut un pic mai târziu, când în unele state programele operaționale erau deja decise și așa mai departe. Așadar, pentru perioada 2007-2013, din punctul meu de vedere, putem vorbi de un proces de învățare uh, empiric. Atunci când uh, a apărut mai mult interes uh, de a folosi instrumentele financiare a fost în momentul crizei financiare, după criza financiară 2009-2010, când au apărut probleme reale, iar creditele pentru IMM-uri au început să devină tot mai uh, reduse. În această perioadă nu a fost deloc o surpriză că nu a mers totul perfect. Iar noi suntem recunoscători Comisiei Europene care a învățat lecțiile necesare și a ținut cont de ele în noul regulament cadru pentru această perioadă. Reglementarea este mai bună, avem aceste programe de agata care sunt foarte utile și așa mai departe. Se mai discută despre uh, cote și despre fondurile Eh, cu efect de continuitate. Acestea pot apărea doar după prima rundă de investiții. Dacă începi să investești în capital de risc, trebuie să aștepți 2-3 ani până când compania poate să-și folosească din nou fondurile. E firesc ca fondurile acestea eh, cu efect de continuitate să nu poată să fie folosite de la început. Aceasta este realitatea. folosirea fondurilor structurale sau fondurilor de coeziune este mai dificilă decât să se folosească programele europene, pentru că aici avem regulamentul de bază combinat cu, instrumente, cu regulamentele financiare naționale, cu prevederile autorităților de gestiune și um, în acest sistem uh, apar probleme în mod uh, automat. Cred că, în realitate, pe viitor trebuie să ne întrebăm dacă este oare cea mai bună idee atunci când vorbim despre instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor, faptul că Comisia Europeană alocă bani și permite autorităților regionale să decidă ce să facă cu acei bani. iar apoi banii se pot da înapoi FEI, care implementează structurile la nivel național prin intermediari. Mi se pare că este o complexitate care creează complicații administrative inutile, care ar trebui evitate. Pentru că, până la urmă, în reglementare trebuie să se găsească un echilibru între controlul financiar, care este important, și uh, piață, pentru că uh, actorii de piață, băncile și fondurile sunt cele care implementează aceste uh, instrumente. Dacă se va continua cu această complexitate, până la urmă băncile sau intermediarii nu vor mai dori să participe. Am auzit de multe ori de la bănci că s-au săturat instrumentele financiare pentru că sunt prea complicate, marjele sunt prea mici și atunci nu mai e util, nu, mai e, nu ajută la nimic să creezi instrumente care nu sunt acceptate de piață. Și e nevoie de flexibilitate, pentru că e nevoie de instrumente diferite în Bulgaria, în Italia de Sud, în Baden-Württemberg și în Regatul Unit. Sunt piețe diferite, cu nevoi diferite, faze diferite și flexibilitatea trebuie garantată. E foarte adesea foarte complicat. Apoi, cerințele de control financiar. În realitate, și e foarte important acest lucru pentru uh, evoluția ulterioară a instrumentelor financiare în domeniul fondurilor regionale, că programele europene, uh, mai ales COSME, au experiență mai mare despre cum trebuie făcute lucrurile bine. Și cred că acesta trebuie să fie uh, criteriul de referință. Trebuie să încercăm să ajungem la un nivel uh, suficient de bun ca cel al COSME de implementare. Și apoi să continuăm să uh, promovăm aceste instrumente și să facem presiuni ca să se aloce suficienți bani acestor fonduri. Pentru că noi suntem convinși că aceasta este calea cea mai bună de progres. Mulțumesc mult! Mulțumesc! aveți acum o imagine aprofundată asupra problemelor pe care o avem și noi. Dacă totul ar funcționa chiar atât de bine, n-am mai avea de ce să stăm aici să discutăm. Avem unele instrumente financiare uh, care realmente nu folosesc la nimic contribuabililor. Deci uh, totul e justificat. Continuăm cu domnul Magalaeș, membru al uh, Consiliului de Administrație de la Gold Energy din Portugalia și aveți cuvântul. Thank you, Mr. Mrs. Chairman. Bună ziua, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la această audiere. Mulțumesc Comisiei pentru Control Bugetar pentru faptul că a invitat grupul nostru de întreprinderi ca să vă prezentăm cum punem noi la punct un proiect util de investiții în Portugalia. Ne suntem un grup de întreprinderi care a investit aproximativ 35 de milioane de euro în decurs de 6-7 ani și o parte din acești bani au provenit din garanții reciproce. Am investit mai ales în patru întreprinderi. Prima se cheamă Sonorgas, este o firmă de stocare și de distribuție a gazului natural. Are propriile sale active. Apoi a doua firmă este Gazpropan, care, care este un distribuitor de gaz. Este o firma mai mică din acest domeniu. Apoi firma... Apoi avem și gaz natural, gaz natural pentru vehicule, GMV și GPL. Și avem și Gold Energy, firma Gold Energy, care este un comerciant de gaze naturale pe piața liberă. Am uh, fost o firmă mai mică, dar acum devenim o firmă medie, poate chiar creștem și mai mult. Poate că anul acesta chiar nici mai putem fi considerați IMM. Investițiile totale în cele patru firme au fost de aproximativ 54 de milioane de euro în decurs de șase ani. Iar garanțiile reciproce au fost de aproximativ 7,5 milioane. Acest lucru reprezintă aproximativ 4, 14% din finanțările noastre. Deci aceste firme portugheze sunt garantate reciproc. Aceste patru întreprinderi au fost finanțate prin acest uh, fel de finanțare. Aș dori să vă arăt câteva dintre investițiile pe care le-am realizat în ultimii șase ani din 2009 până în prezent ne-am dublat stocajul, am crescut stocajul, stocarea, capacitatea de stocare în Dorogas, în firma Dorogas, în foarte multe locuri din Portugalia. Avem 5 locații de distribuție a gazului natural. Am dublat, practic, capacitatea de stocare și am crescut și capacitatea de distribuție a Dorogas Propan, de exemplu, în localitatea Mezau Frio. Am dublat stocarea și în Mirandela și în Regua. Am crescut uh, capacitățile și în Macedo și în Povoa. Toate aceste proiecte au fost sprijinite în proporție de aproximativ 14% prin intermediul garanțiilor reciproce. În 2011, am dublat capacitatea de stocare din Macedo. Am început în 2011 cu o nouă afacere, vehicule pe bază de gaz natural. Am deschis prima stație de GPL și GNV din Portugalia. Am început să deschidem uzine satelit mai mici pentru, aceste, pentru furnizarea cu aceste produse. În 2012 am investit și în uzine microsatelit. Ce înseamnă acest lucru? Până la 2 metri cub stocare de GPL acestea sunt puține mici. situate în locuri unde nu există alte formule de distribuire a gazului natural. Am început să implementăm aceste măsuri și în propriile noastre mașini mici, nu există astfel de autovehicule în Portugalia, așadar le-am importat noi și am început să încurajăm distribuția de GPL. Am început să lucrăm și la încurajarea coridoarelor albastre pentru rețeaua de stații de GPL. Ne ocupăm fie de gaz natural comprimat, fie de gaz petrolier lichefiat. În 2013 am crescut capacitatea de stocare a sonorgas. Am înființat și mai multe mini, mini-sateliți de stocare în zone unde nu există alte oportunități de aprovizionare cu această resursă naturală. Iar în ultimul rând, de 2014, am construit două noi stații, una în Cargado și una în Picoto. Și am cumpărat mai multe autovehicule de transport pentru GPL. În concluzie, suntem extrem de recunoscători comunității europene pentru faptul că ne-a sprijinit programul de investiții prin FEDER. apărând astfel abordarea de coeziune la nivel european. Am primit majoritatea sprijinului prin intermediul programului de garanții reciproce din Portugalia. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, iar în ultimul rând avem o altă prezentare din partea domnului Martus din Lituania, de la Probiosan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc și Parlamentului pentru invitație. Mă bucur că sunt aici ca să vă prezint compania mea. Noi suntem uh, o firmă din domeniul uh, aplicațiilor probioticelor. Este o substanță utilizată la ora actuală, dar nu foarte mult. Mai mult în, um, în produsele de curățenie și în produsele de uh, igienă personală. Noi dorim să încurajăm utilizarea și mai mare a acestor substanțe probiotice, nu doar în tratarea bolilor. Nu trebuie să ucidem neapărat toate bacteriile corpul uman este acoperit cu miliarde de bacterii. Nu trebuie să trăim într-un mediu absolut steril, trebuie să trăim într-un mediu echilibrat. De aceea trebuie să utilizăm și substanțe probiotice ca să încurajăm anumite culturi. Ne-am dorit să schimbăm regulamentul european care, din nefericire, nu ne permite să punem uh, o etichetă eco pe produsele noastre, chiar și pe produsele care sunt uh, mai verzi decât produsele care deja au eticheta verde. Cam atât despre noi. Haideți să spunem că noi suntem o firmă nouă, un startup nou. Am lucrat la aplicațiile probiete celor deja de 3 ani și am creat produse care se pot utiliza în uh, igiena personală, Totuși, nu toate produsele din portofoliul nostru au avut succes, dar acest lucru nu ne oprește. Vom continua să creăm noi produse în acest domeniu. Săptămâna viitoare vom candida pentru un brevet care vizează imobilizarea bacteriilor probiotice, iar această procedură va permite conservarea unor bacterii probiotice pe termen lung și astfel se asigură utilizarea rapidă a bacteriilor probiotice atunci când este nevoie. Acest lucru este foarte important, de exemplu, ca să creăm noi categorii de cosmetice și așa mai departe. Chestiuni care vor fi un veritabil succes pentru noi pe viitor vă spun câteva lucruri despre compania noastră. Știm că consumatorii sunt din ce în ce mai interesați de chestiunile de produsele naturale, organice sau și sau probiotice. Și produsele noastre sunt făcute doar, doar din ingrediente naturale. Aceste inovații pe care le-am adus noi în tehnologia imobilizării bacteriilor probiotice ne ajută să ne îmbunătățim uh, selecția de produse și să ne extindem în uh, cosmetice, uh, în produse de îngrijire pentru bebeluși, pentru piele și pentru cavitatea bucală. Avem foarte multe brevete pe rol, foarte multe candidaturi în acest sens și negociem cu marile branduri internaționale că sunt deja interesate de aceste tehnologii noi. De asemenea, o firmă daneză este interesată, foarte interesată, de produsele noastre. Cum, a reușit să, cum am reușit să câștigăm finanțare în decurs de trei ani? Este o poveste de succes pentru noi. E bine, cu ajutorul instrumentelor financiare, financiare europene. Compania noastră are o investiție din capital verde de peste un milion de euro, 40% provin din un fond cofinanțat de către Jeremy cu Investment Risk Capital Business Angels. 60%, 60% din uh, acțiuni aparține Business Angels. Am primit 355.000 de euro din fonduri structurale europene pentru deschiderea uh, facilităților noastre de cercetare și dezvoltare și ca să ne dezvoltăm proiectul de imobilizare a bacteriilor probiotice. Apoi, al doilea instrument financiar pe care l-am folosit noi este practic sprijinul primit din partea guvernului lituanian. Sprijin pentru proiectele mici de cercetare și dezvoltare, 10.000 de euro. Am primit de asemenea și o garanție Invega în valoare de 130.000 de euro ca să ne dezvoltăm strategia de vânzări și de marketing în zona Baltică și în Scandinavia. Acestea sunt instrumente financiare pe care le-am utilizat. Deci, ne a folosit ca să creștem și ca să ne dezvoltăm proiectele de cercetare și dezvoltare. Fără sprijinul fondurilor europene ar fi fost mult mai dificil, pentru că, după cum știți, este greu să obținem finanțări pentru IMM-uri sau pentru startup-uri. Pentru 50.000 de euro e mai ușor, dar uh, dacă dorești mai mult, sunt probleme. Au, am, am avut probleme și cu granturile. Domnul Hömer uh, s-a referit și el la această chestiune. Problema este viteza cu care primești un grant. Alături de Business Angels am dezvoltat noi idei de a înființa un startup. Știți că industria cannabisului se dezvoltă foarte repede vor fi din ce în ce mai multe produse, nu vom uh, candida pentru un grant, cum am făcut la Probiosan, ci vom candida pentru o garanție in vega. Este mai rapid și din motive de business trebuie să ne mișcăm cât mai repede. În 2016 va fi și o, o lacună de instrumente financiare pentru că încă nu ne este clar câți bani vor fi disponibili pentru investiții pentru IMM-uri. În rezumat, câteva lucruri despre Probiosanus. După cum am spus, noi suntem uh, o firmă de veche de 3 ani, avem propriile noastre instituții de cercetare, dezvoltare și de producție și propriile noastre divizie de vânzări și marketing care vizează țările Baltice, Danemarca, Suedia și ne vom extinde și în SUA. Este foarte dificil, bineînțeles, pentru că piața de acolo este extrem de competitivă. Totuși sperăm că ne vom putea uh, pune pe picioare și în SUA. plănuim să colaborăm și cu anumite universități de acolo. Dorim să punem în aplicare și un sistem de control al calității ISO 9001 și 14001. Am primit și premii locale și internaționale pentru produsele noastre. Și încă o dată să mulțumesc uh, Ministerul Economiei și uh, Jeremy pentru faptul că a avut încredere în noi. Da, vielen Dank. Der Werbeblock war beeindruckend <laughs> äh, und sehr interessant. Auch wenn Mulțumesc, foarte interesant uh, ce ați spus. Domnul Pirinski are cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte la sfârșitul acestui maraton, destul de obositor, nu pot să spun decât că vă mulțumim. Mulțumim autorilor raportului care consider că ne-au oferit astfel o foarte bună bază de discuție, utilă și pertinentă pentru perioada actuală și ulterioară. Mulțumesc tuturor celor care au uh, făcut prezentări aici. Am avut, bineînțeles, o paletă foarte largă de evaluări, de cifre, de date uh, și de experiențe de-a lungul întregului lanț de implementare a instrumentelor financiare de către oameni care au experiență directă în domeniu. Mulțumesc și secretariatului pentru că uh, a făcut posibil acest exercițiu în această după masă și am avut audiere de înaltă ținută. Asta cred că nu am stat aici degeaba. Aș dori să subliniez câteva aspecte, dacă îmi permiteți, asta ca și material de reflexie. Domnul Nisler, la început, a spus că instrumentele financiare sunt uh, un mijloc de a obține niște rezultate și nu rezultatele ca atare și ar trebui să știm despre ce fel de rezultate vorbim aici. În general vorbind, vorbim despre politica de coeziune, deci despre coeziune coeziune socială, economică, teritorială, acestea ar fi aspectele și instrumentele financiare, utilitatea lor ar putea fi evaluată tocmai pe baza acestor rezultate scontate, care este plus valoarea lor și cred că aici analiza trebuie să identifice câte resurse suplimentare au putut fi atrase din surse private dacă programele noastre operaționale uh, au fost astfel mai bine bugetate decât dacă ar fi trecut prin simplul, dacă ar fi beneficiat numai de fondurile uh, ca atare și așa mai departe. Și eu cred că aici mai rămân uh, multe de făcut și de analizat în legătură cu care sunt sectoarele și care sunt programele și proiectele chiar uh, adecvate pentru aceste instrumente financiare și în ce măsură ele ajută IMM-urile sau nu. Apoi mă bucur că Bulgaria devine fruntașul clasei și este clar că se pot trage învățăminte din toate aceste experiențe. Apoi, bineînțeles, mai este vorba și de autoritățile locale, regionale, impactul asupra societății civile, în ce măsură Chiar aceste instrumente financiare sunt cele mai bune la dispoziția noastră și sunt și folosite cel mai bine. Cât privește uh, acel control și asumarea uh, răspunderii, uh, este foarte clar că mai sunt multe de făcut, temerile persistă. Uh, bineînțeles că mă gândesc uh, și la temerile exprimate și prezentate nouă de către Curtea de Conturi și cred că acest exercițiu, această reflexie trebuie să continue. În sfârșit, aș conchide spunând că așteptăm cu nerăbdare ca discuția să continue. Așteptăm de asemenea ca Comisia să ne prezinte informații la zi, rapoarte actualizate Uh, și ne așteptăm ca toate instituțiile să-și aprofundeze acest exercițiu de analiză și vreau să vă asigur că Comisia noastră de control bugetar va continua să fie vigilentă pe această problemă a instrumentelor financiare. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Mă tem că ne vom mai revedea. Instrumentele financiare sunt, uh, sigur, o chestiune foarte complexă întotdeauna apar instrumente noi. Sunt foarte multe instrumente noi, să spunem, și ce constat eu este că, desigur, uh, a fost foarte interesant să auzim ce s-a întâmplat de la Pilsner până în Portugalia, până în Lituania. Sunt foarte multe posibilități de finanțare și există și o adevărată plusvaloare, fără uh, dubii. M-a uimit uh, că domnul Oswald a spus că e un, uh, că sunt multe posibilități de investiții. Cred că orașul dumneavoastră e foarte frumos. Am fost acolo astă vară și în ceea ce privește cifrele din Cehia, cred că sunt uh, foarte importante. Pe noi ne bucură uh, de câte ori putem să ștergem câte un copil cu probleme de pe listă, dar, din păcate, crește numărul lor mai repede decât cade. Ce facem acum? Cum mergem mai departe? Uh, chestiunea aceasta a a obligației de responsabilitate ne interesează pe toți, pentru că știm cu toții ce implicații are. Eu am fost raportoare pentru uh, buget, pentru regulamentul financiar și m-am referit uh, la creditul pentru instrumentele financiare și Comisia Europeană își începea propunerea cu o frază care spunea uh, că totul se va rezolva prin actele delegate. Deci va face Comisia totul fără Parlament și până la urmă um, s-a ajuns la prevederi mai complicate și am ajuns să discutăm despre ce obiective atingem, care sunt obiectivele administrative, care sunt costurile administrative și cred că uh, Uh, sunt toate aceste aspecte sunt foarte importante și e foarte important ca la fața locului să avem interlocutori, să avem bănci care pun în practică uh, toate aceste prevederi. E foarte important ca băncile locale să poată rămâne implicate pentru că uh, fondurile publice sunt utile pentru că preiau o parte din risc și astfel se finanțează proiecte care altfel nu ar fi finanțate Mm, sigur că noi nu avem intenția să se folosească fondurile publice numai pentru idioțenii. Noi niciodată nu am proiectat așa aceste instrumente. Pe mine mă interesează însă realmente dacă funcționează proiectele care se finanțează așa și dacă chiar se finanțează proiecte sau e doar un fel de efect de uh, preluare ocolită de fonduri. Uh, fiecare instrument este diferit, avem 31 uh, de instrumente, avem 10 instituții, 36 de agenții, 7 inițiative comune și așa mai departe. Uh, avem foarte multe probleme și faptul că diversitatea este foarte mare complică și mai mult lucrurile. S-a văzut și la EFSI. Uh, Bei întotdeauna ne scapă cumva din uh, ochi, e ca un pește în apă, foarte, un pește foarte vioi dar uh, așteptăm să găsim plasa cu care să prindem acest pește. Cred că va mai dura puțin, dar până la urmă găsim noi uh, o soluție. E nevoie de eforturi și de uh, câteva idei și cred că o să rezolvăm și această problemă. Deci a fost foarte utilă această audiere și doresc să le mulțumesc tuturor participanților. Cu siguranță Trebuie să continuați pe această cale, e greu, dar a meritat uh, să discutăm astăzi aici. Vă mulțumesc mult de tot și vom uh, continua să monitorizăm situația. Noi dorim să avem o privire de ansamblu asupra tuturor instrumentelor financiare și să facem un bilanț uh, la... Îmi pare rău, e... nu e simplu. Eu am fost raportoare anul trecut în toată această poveste și, într-adevăr, am lucrat foarte mult. Mulțumesc domnului Pirinski pentru tot ce face și <laughs> mă bucur mult că s-a implicat de data aceasta. Vă urez o seară bună, mulțumesc mult de tot pentru participare încă o dată și să nu ezitați să faceți apel la noi, acum ne cunoaștem, suntem prieteni și uh, vă rog să rămâneți în contact cu noi. Mulțumesc mult și drum bun tuturor!